Okay, good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. E luni, e dificil cu trenuri, avioane, sunt întârzieri, ca de obicei spune, dar avem o ordine de zi încărcată la 3.35 trebuie să dăm cuvântul invitatului, deci voi începe. Haideți să începem cu punctul numărul 1. Uh, n-a dorit nimeni să modificăm ordinea de zi, deci haideți să o adoptăm așa cum a fost comunicată. Mulțumesc. În ce privește comunicările, am câteva să, uh, să vă împărtășesc. În primul rând, Săptămâna aceasta Parlamentul organizează Săptămâna Drepturilor Omului. Uh, suntem aproape de sărbătorirea celei de-a 70 aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului proclamată în Paris pe data de 10 decembrie 1948. Coincidența, de fapt, pe 10 uh, decembrie în Strasburg, în mod normal uh, primim pe câștigătorul premiului Saharov, dar din păcate în acest an uh, domnul Oleg Sentsov, câștigătorul premiului Saharov, nu va putea veni pentru că este la închisoare. Și chiar, pe, chiar în ziua în care se sărbătorea cea de-a 70 aniversare a drepturilor omului, faptul că domnul Sențov era la închisoare ne arată că mai avem multe de făcut în acest domeniu. Sigur, noi ne ocupăm uh, de drepturile omului, uh, oamenii să trăiască în demnitate, despre asta e vorba de, în, când vorbim despre obiectivele de dezvoltare durabilă, de fapt, și pentru Comisia noastră Săptămâna Drepturilor Omului este foarte important. Avem o, uh, câteva puncte pe ordinea de zi care, de fapt, fac parte din Săptămâna Drepturilor Omului. Vom începe cu primele puncte în legătură cu dreptul la alimentație, dreptul la hrană. Mâine vom avea o comunicare din partea uh, Serviciului de Acțiune Externă în legătură cu ultima rundă de negocieri uh, pentru un tratat obligatoriu în domeniul cooperării transnaționale pentru drepturile omului. Deci, drepturile omului săptămâna aceasta, în special, uh, au prin planul agendei noastre sunt niște reuniuni care au loc, sunt două reuniuni care au loc miercuri după amiază la ora 3, de la ora 3 la ora 5, uh, toți membrii DV sunt invitați la un briefing uh, informal cu uh, rețeaua uh, ONG-urilor Voice, care lucrează în domeniul ajutorului umanitar. Uh, se vor examina chestiuni uh, legate de șanse și provocări pentru ajutor umanitar. Uh, vi s-a comunicat ASP 3, 3, 3 S3 de la 3 la 5 pe miercuri și în aceea zi o reuniune comună cu Comisia Agri se va desfășura și este vorba despre un raport despre uh, misiunea comună la uh, summitul parlamentar global împotriva malnutriției care a avut loc la Madrid și va include și un schimb, schimburi de opinie cu Tom Arnold, președintele Task Force-ului Comisiei Europene pentru Africa Eh, reuniunea va avea loc în PHS 1A002 eh, de la 5 eh, sfert la 6.30, miercuri după amiază. De asemenea, deci rog personalul grupului să distribuie informațiile acestea membrilor noștri ca parlamentarii să le pună pe agenda. Got um, some sad news. Am și vești triste pentru comisia noastră, din păcate. Uh, Poate că ați auzit că Bogdan Venta Bine, bine, pentru el nu, nu e o veste proastă, pentru că a fost ales ca primar al unei localități din Polonia și ce cred, și trebuie să plece de la Parlamentul European. Nu e aici acum, dar sunt convins că mm, mm, voi putea cere ca procesul verbal să se înregistreze faptul că îi mulțumesc lui Bogdan Venta pentru tot ce a făcut în, și munca depusă în comisia noastră de asemenea, înțeles că astăzi e și ziua de naștere lui Bogdan, deci sperăm să vină și când va veni vom ura la mulți ani. Știu că e o perioadă ocupată pentru el, trebuie să se mute, e ultima sa zi în Parlamentul European, dar sunt convins că îl vom, îl vom vedea ulterior. Însă vreau să înregistrez, să se înregistreze în procesul verbal faptul că subsemnata și toată comisia îi mulțumim lui Bogdan, poate spune câteva cuvinte când sosește. Mai am uh, o comunicare în legătură cu o schimbare în rândurile secretariatului. Petra Holmeister, nu știu dacă e aici, e aici. E așezat în sală, a lucrat 13 uh, ani în, uh, pentru comisia noastră și pe 1 decembrie va fi eh, transferată la unitatea administrativă pentru membri de la DG Presidency. With Anne in, in, in, that, in, in that part of the parliament. So Petra, can I thank you? Și uh, Petra, îți mulțumim. Iată, ești aici de mai mult timp decât uh, am fost noi sau aproape. Oricum, ai făcut o muncă fantastică, ani îndelungați, îi mulțumim și o aplaudăm. And I know we'll see you maybe when we go știu că te vom revedea cu, cu ocazia voturilor la plenar, cu siguranță. Bun, am terminat cu comunicările, trecem la... Ba nu, de fapt mai am o comunicare că uh, miercuri seara sunt și eu gazda unui eveniment legat de drepturile omului cu un ONG numit Global Witness. E vorba despre apărătorii drepturilor omului Uh, și uh, apărătorii mediului înconjurător. And I'll, I'll send that round. There's going to be a fantastic photo exhibition of human rights. Va fi și o, o expoziție foto fantastică uh, despre apărătorii drepturilor omului. Vă voi trimite informațiile către cu reuniunea asta, cu evenimentul acesta. De fapt, bun, trecem la punctul numărul 3, adoptarea procesului verbal. E vorba de procesul verbale, procesele verbale din 23, 24 aprilie, 11, 12 iulie, 29, 30 august, 24 septembrie 2018. Dacă aveți vreo observație în legătură cu acestea, vă rog să le comunicați secretariatului până la sfârșitul reuniunii. Dacă nu, atunci se vor considera ca fiind adoptate procesele verbale. Punctul numărul 4. Adoptarea deciziilor și recomandărilor coordonatorilor. Deciziile și recomandările coordonatorilor uh, la reuniunea lor de pe 9 octombrie le găsiți în dosare. Dacă aveți comentarii, până la sfârșitul reuniunii să le adresați secretariatului. Dacă nu, vor fi considerate ca fiind adoptate. Punctul meu 5, uh, comunicări din partea Comisiei Europene. Întreb reprezentantul Comisiei dacă are uh, vreun anunț de făcut. Carsten, te rog. Thank you very much, Mr. Chair. Just two... Mulțumesc, doamnă președinte. Două puncte în legătură cu care aș dori să informez membrii Parlamentului, și anume pe 26 noiembrie va fi uh, Consiliul Afaceri Externe în formația DEVE, deci dezvoltare, se va reuni uh, în această formație. Cu, pe ordinea de zi se va uh, discuta Alianța UE Africa pentru investiții și locuri de muncă. În al doilea rând, se va uh, discuta tot uh, uh, un punct legat de cooperare internațională și apoi va exista și un, va fi, este prevăzut și un prânz de lucru. another point, uh... Și un alt punct uh, la care vreau să mă refer, faptul că în curând uh, OECDAC va publica revizu- deci în revistă Interpares uh, OEC, OCDE, DAC uh, publică o trecere în revista membrilor sau, sau, mă rog, de fapt, membrii se evaluează unul pe altul și un european o face, îi vine rândul, uh, cred că odată la 5 ani, anul acesta e cazul, și se va publica acest document înainte de sfârșitul lunii și sigur că vor să comunice și par, cu Parlamentul, uh, să avem o discuție, asta ca să uh, aveți pe agenda aceste două evenimente și vă mulțumesc. Carsten, on the, um... Mulțumim, Carsten, în legătură cu acest ultim punct. Da, vom organiza, sper, o sesiune în ianuarie, pentru că nu va fi posibil în decembrie, pentru că deja avem o ordine de zi supraîncărcată în decembrie, dar în ianuarie vom încerca să organizăm o reuniune. În mod normal, uh, în trecut am avut reacții uh, din partea domnului Federica Mogherini. Nu știu dacă e cineva de la Serviciul de Acțiune Externă, uh, oameni de legătură, dar am scris uh, Serviciul de Acțiune Externă rugând uh, ca Federica Mogherini, de fapt e un briefing organizat pentru parlamentarii europeni, poate, nu știu, o reuniune coordonată sau un format de genul acesta ca să primim uh, informații în legătură cu această reuniune a Consiliului foarte importantă de comisia noastră. Mulțumim, am mai făcut așa ceva la Strasbourg, poate în decembrie, să vedem, nu știu, miercuri, dacă se poate, vom vedea. Așadar, mulțumim pentru comunicări. Acum trecem la punctul numărul 6. Cred că comisia va lua cuvântul dacă doriți să veniți alături de mine. Vă rog, deci punctul numărul 6, până în aplicare a angajamentelor Uniunii Europene în ce privește uh, alimente, uh, hrană, securitate, uh, politici în securitate, cel de-al treilea raport anual și cele următoarele două puncte au legătură cu această săptămână a drepturilor omului în Parlament. Pe BBC săptămâna asta am văzut din nou imagini cu copii infometați în Yemen și nu numai în copii, ci și oameni în toată firea. Uh, e clar că în ultimii trei ani uh, din nou crește foamea în întreaga lume și sunt convinsă că vom discuta cauzele cu și oaspeții noștri imediat. Cred că din ce auzim și vedem, e clar că actorii din domeniul dezvoltării ar trebui să acorde mai multă atenție obiectivul de dezvoltare durabilă 2. Din păcate, propunerea uh, angajamentelor alocate uh, securității hranei uh, și alimentelor uh, sunt în scădere, 6% alocate hranei și alimentației, nutriției nu știu, e la fel, la fel, același fenomen uh, se întâmplă și cu uh, banii investiți în educație, scad sumele. Să nu neglijăm bazele dezvoltării, că nu putem să mai vorbim de drepturile omului fără uh, bani alocați hranei ca oamenii să aibă o nutriție decentă. În primul rând, DGDFCO, Comisia Europeană ne va informa legătură cu cel de-al treilea, al treilea raport bienal Uh, angajamente comune ale UE în materie de securitate alimentară și nutrițională. Reamintesc colegilor că UE și statele membre au adoptat o, un cadru politic UE în 2010 pentru securitate alimentară, planul pentru a uh, pune în aplicare angajamentele acestea în 2013 a fost adoptat, apoi primul raport bienal a fost publicat în 2014 uh, cu șase priorități identificate în domeniul politic nu știu dacă avem un raport aici. Îl avem. E, acesta e raportul, vi-l arăt acum. L-au primit uh, membrii comisiei. Dacă nu, vă rog să distribuiți. E în spatele camerei, în spatele sălii. Îl puteți găsi acolo. Vedeți care sunt prioritățile, uh, micile exploatații agricole, guvernanță, susținere pentru uh, politicile de securitate alimentară și nutrițională, mecanisme de societate, securitate socială, protecție socială, uh, nutriție, mai ales mame, sugari, coordonare între actorii din domeniul umanitar, deci îmi face plăcere că avem acum această discuție și voi da cuvântul uh, doamnei Carla Montete de la DGDF, Comisia Europeană, director pentru planificarea și prosperitate. E uh, important, uh, nu doar în legătură cu ce am văzut în Yemen, dar uh, sunt aspecte văzute în repetate rânduri, de exemplu în Uganda, am vorbit cu oamenii de acolo și uh, Ah, e un fenomen acesta al malnutriției care are un efect foarte negativ uh, asupra dezvoltării ulterioare a acestor copii și asupra educației și nu numai. Deci, reprezentanta Comisiei are cuvântul. And the honorable members, um, thank you for this opportunity, in fact, to, to, to present this latest report. Ce? That sunt implementation of EU development. Mulțumesc pentru, uh, mulțumesc pentru ocazia oferită de a vă prezenta acest uh, document. Uh, e aici într-adevăr un document de sinteză. Acolo găsiți toate datele care v-ar putea interesa. Stimată doamnă președinte, ați menționat deja problema cheie și anume că situația globală nu se îmbunătățește deloc în domeniul securității alimentare. Astăzi avem 121 uh, de milioane de oameni care suferă de pe urma foametei în lumea întreagă. Sigur că a scăzut pe o perioadă de timp de peste 10 ani acest fenomen, dar de fapt în 2007 Eh, situația aceasta eh, negativă cum malnutriția a început să crească din nou, da, aveți dreptate că continuăm să eh, trebuie să, să, să fim obligați să ne concentrăm asupra acestor probleme, dar revenim la raportul pe care îl discutăm. Ați menționat deja uh, background-ul acestui raport, deci cum a fost el realizat. E vorba de un raport despre Uniunea Europeană și a statelor membre ale sale, deci un raport comun și este un raport care își dorește să sublinieze la nivelul cifrelor eforturile realizate pentru a pune în aplicare obiectivele noastre comune stabilite în 2010 cu ocazia uh, adoptării politicii uh, UE în domeniul alimentar și apoi planul de punere în aplicare în 2013 și acum uh, este cel de treilea raport. E un raport pregătit de comisie, însă Comisia a fost ajutată de rețeaua pentru dezvoltarea agricolă și rurală, uh, rețeaua statelor membre. Uh, comisia se întâlnește în mod regulat cu toate statele membre și Uh, ne-am bazat pe această rețea pentru a pregăti raportul nostru. Acum, la ce se referă, cu ce s-a ocupat raportul? E un raport foarte detaliat și prezintă o imagine generală a uh, recentelor evoluții politice și economice uh, din ultimii ani, apoi în legătură cu sumele alocate, sunt informații în legătură cu progresele pentru realizarea priorităților politice, de asemenea, povești de succes uh, cu programarea comună între Uniunea Europeană și statele membre. Asta se întâmplă, de exemplu, cu situația în Laos. Deci sunt uh, uh șapte state membre plus Elveția uh, care se implică în programarea până în 2020 se uh, ocupă raportul cu, pe do- cu două chestiuni specifice, uh, agricultura și agricultura uh, sensibilă la climă și la uh, agricultura cu relevanță specială pentru nutriție. Deci e foarte important să ținem cont de legătura cu agricultura și schimbările climatice. Și sigur că raportul include și recomandări la care voi reveni uh, imediat. Acum dați-mi voie să vă fac o prezentare a progreselor realizate. În primul rând, uh, referindu-ne la situația financiară, pot să vă spun că, ținând cont de analiza uh, numărului de angajamente asumate uh, și de către Comisie și statele membre, putem să spunem că uh, Uh, acestea și-au păstrat promisiunile la nivelul angajamentelor în ce privește uh, instrumentele financiare dedicate acestei teme. Deci, dacă e să comparăm cifrele cu cele din raportul anterior, putem spune că asistența financiară din partea UE și a statelor sale membre pentru securitatea alimentară și nutrițională a crescut Uh, uh, la 4,2 miliarde, e vorba de o creștere cu 15% din 2014 și până acum și o creștere cu 24% aproximativ din 2012 uh, și până acum. Cred că am hotărât și să acordăm prioritate situație din Africa subsahariană, când e să consultăm cifrele, suportul față de această regiune a crescut, acum vorbim de un nivel de 53% la nivel de țară. Deci pentru tot ajutorul alocat în 2016 uh, în domeniul alimentar și uh, securitatea alimentară, uh, principalul, principalele activități de sprijin s-au concentrat asupra traiului micilor proprietari și rezistența lor la, la probleme Mm, e cea mai bună soluție pentru a le rezolva problemele. Acum, în ce privește recomandările, raportul conține 10 recomandări prin care Bine, eu mă voi concentra acum doar asupra câtorva dintre ele. Prima recomandare pe care o vedeți pe ecran este să se continuă să se continue reiterarea importanței securității alimentare și nutriționale și nevoia ca statele membre ale UE să continue să introducă acest subiect pe ordinea de zi, pe agenda internațională. Deci să ne concentrăm în continuare asupra acestui subiect. Apoi, recomandările, din nou, sublinează importanța de a face un efort comun al UE și al statelor sale membre în ce privește crizele acestea în domeniul alimentar, dar și ținând cont de impactul asupra schimbărilor climatice, agriculturii sensibile din punct de vedere nutrițional, genul, inovarea, uh, locurile de muncă și tineretul mai ales. Mm, de asemenea, recomandările uh, sublinează nevoia de a accelera uh, munca pentru a obține indicatori comuni ca să putem monitoriza progresele și să monitorizăm și rezultatele la nivel agregat, ceea ce astăzi este dificil în ceea ce privește inputul la lucrările financiare, adică pe care le dedicăm acestui subiect Uh, mai putem menționa nivelul rezultatelor, așa numitul output, deci uh, cifrele globale, oamenii care beneficiază de pe urma acțiunilor noastre? Însă e dificil de monitorizat toate rezultatele, deci trebuie să ne concentrăm în continuare asupra acestui aspect. Acum uh, mai sunt și chestiuni foarte importante care sunt reliefate în raport. Putem să vorbim despre importanța de a continua o programare comună. Am menționat o situație bună în Laos aici, dar mm, da, prin asta se demonstrează valoarea adăugată a unei munci în comun, cu programare în comun din partea UE și a statelor sale în membre, însă sigur că uh, e nevoie să continuăm aceste eforturi în cât mai multe țări posibil dar și să mm, facem pași înainte în programarea comună, de exemplu, să accelerăm, uh, să trecem la un nivel superior a programării comune, la nivel sectorial sau subsectorial. Putem face mai multe și să, ni se va face o prezentare și uh, ulterior, dar va trebui să facem mai multe și în ce privește operaționalizarea legăturii dintre ajutor umanitar, dezvoltare și pace, uh, am făcut multe eforturi, am uh, muncit mult cu colegii noștri de la ECO în ce privește susținerea pentru crearea acestei legături cu Nexus, însă toate eforturile sunt binevenite și niciodată nu sunt de ajuns. Eforturile noastre vor continua pentru operaționalizarea acestei legături. Apoi, trebuie să ne dedicăm uh, atenția relației, legăturii, de fapt, între agricultură și schimbările climatice, din nou, apoi uh, inovare inteligentă pentru dezvoltare și uh, apoi uh, agricultură, agrobusiness, economie alimentară, la în cea, în cea mai mare măsură posibilă. Și de acum am ajuns la ce se va face în continuare. Nu e nicio descoperire, e doar o repetare a faptului că uh, punerea femeilor pe prim plan, femeile trebuie să aibă mai multă putere, egalitate de gen, toate acestea sunt uh, niște elemente foarte importante pentru reducerea sărăciei. Uh, trebuie să continuăm munca noastră în comun în acest domeniu și, după cum s-a spus la început, va fi important să continuăm să ne concentrăm pe viitor, pe viitorul cadru financiar multianual și trebuie să ne asigurăm că uh, Eh, că putem continua să alocăm resurse adecvate pentru eh, securitatea alimentară și nutrițională și să eh, inversăm mm, tendințele negative în legătură cu obiectivul de dezvoltare 2 pe care l-ați menționat deja, intenția noastră va fi în viitor apropiat, din nou, să lucrăm la cadrul politic. S-au făcut multe progrese sunt multe provocări noi, de asemenea, am avut multe de învățat din ce am făcut până acum. Deci, uh, intenția noastră pentru anul viitor va fi, din nou, deci să mai lucrăm la cadrul politic cu Consiliul, sigur, și cu Parlamentul European. Stimați membri ai Parlamentului European, vreau să vă spun că de zeci de ani de zile am uh, alocat atenția uh, fenomenului foametei la nivel mondial. Uh, avem crize alimentare, avem conflicte, avem dezastre naturale. Eforturile globale se concentrează asupra unei reacții imediate pentru a ușura suferințele. În, ultimii, în ultimele zeci de ani am încercat să Eh, facem multe eforturi și pentru a eh, clădi eh, capacitatea de rezistență a populațiilor ca să poată rezista crizelor și să ne ocupăm și de problemele microșocurilor la adresa gospodărilor lor, modurilor lor de trai. Deci trebuie să mm, insistăm în direcția asta, mai sunt multe de făcut, dar din fericire, cum am mai menționat în alte ocazii, creșterea populației, schimbările climatice, migra- migrațiile forțate, compensează, spun eu, sau reduc impactul acțiunilor noastre cele mai importante. Deci trebuie să continuăm să ne concentrăm asupra acestui aspect și uh, suntem gata să conlucrăm în continuare cu Parlamentul European ca să reușim ca în cel mai bun mod posibil să facem față acestor provocări. Vă mulțumesc pentru interesul uh, arătat raportului, care sigur că vă stă la dispoziție și vă putem furniza mai multe detalii în legătură cu datele incluse în raport, dacă veți considera necesar. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult la rândul meu. Acum, doamna Hoibuc a cerut cuvântul. Este prima. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc. Herzlichen Dank Vă mulțumesc, mulțumesc Comisiei Europene pentru prezentarea acestui raport. Ați accentuat din nou faptul că există o legătură orizontală între agricultură și schimbările climatice. Spuneați acestea în prezentarea dumneavoastră. Aici, la recomandări, la numărul 4, apar schimbările climatice, însă acolo ni se spune doar că e nevoie de o atenție sporită a Uniunii Europene și a statelor membre aici pentru schimbările climatice. La celelalte recomandări, acelea sunt mai puternice, se se cer acolo mult mai multe. Și atunci îmi pun și eu următoarea întrebare. Înseamnă că cei care se ocupă de dezvoltare, ministere, agenții în Uniunea Europeană, acordă prea puțină atenție, sunt prea puțin conștiente de consecințele schimbării, de consecințele asupra climei din agricultura intensivă. Și de aceea Dialogul sectorial cu statele membre nu este tematizat aici, nu îl regăsim deloc și eu consider că nu e corect să se întâmple așa. Există deficite foarte mari în acest sens dacă statele membre ar nega schimbările climatice, pentru că totul este legat și de toată munca făcută în ceea ce privește dezvoltarea. Aș dori să ne spuneți niște lucruri mai clare despre această legătură și aș avea o întrebare pentru Consiliu. Înțeleg că vor urma consulii al, con, concluzii ale Consiliului după acest raport al Comisiei. Și aș dori să știu când ne putem aștepta la acest document, ce vom regăsi în el, unde se vor pune accentele în concluzii, cum arată discuția în Consiliu pe această temă legată de climă. Sau existat, au existat și discuții în ceea ce privește ecologia agricolă. Uh, Eu cred că dacă s-ar menționa și aceste subiecte în concluziile Consiliului, ar fi foarte util. Mulțumesc! Mulțumesc! Să vedem mai întâi răspunsul la aceste întrebări. Sau poate să vedem întrebarea Consiliului. Să vedem ce spune Consiliul? Avem pe cineva de la Consiliu aici? Probabil că nu. Așadar, aveți cuvântul. Uh, je passe français, donc merci beaucoup. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru întrebări, pentru subiectul pe care l-ați adus în discuție. Într-adevăr, un subiect foarte important. Într-adevăr, am prezentat deja acest raport în cadrul Consiliului. Consiliul, într-adevăr, va redacta concluzii care vor fi adoptate la sfârșitul lunii noiembrie. Am discutat și cu Consiliu despre schimbările climatice. Vom vedea versiunea finală a raportului și în ce măsură schimbările climatice se vor oglindi în acesta. Însă e clar că și Consiliul are intenția să creeze această legătură și să consolideze această legătură importantă cu subiectele legate de schimbarea climatică. Într-adevăr, raportul nostru nu intră în detalii, însă schimbările climatice se află clar în vârful programului de lucru, acolo va și rămâne subiectul și, bineînțeles, va trebui să se țină cont în următoarea programare, să reflectăm foarte clar că schimbările climatice sunt o prioritate Așa că va exista această legătură foarte clară între schimbările climatice și agricultură. Schimbările climatice au într-adevăr un impact astăzi, un impact care se resimte la nivelul statelor partenere. Chiar dacă până acum nu se afla la cel mai înalt nivel politic, am văzut care sunt efectele, care sunt consecințele în ultimii ani în schimbările climatice și am văzut ce s-a întâmplat cu un acord cu celelalte, așa că statele membre devin tot mai atențe de această legătură între nutriție, schimbări climatice și acțiunile care trebuie întreprinse. Există aceste acțiuni importante. Am putea avea o reuniune specială pentru a discuta despre acest dialog politic pe schimbările climatice și am putea discuta despre toate aceste legături care există între schimbări climatice și agricultură. Da, e adevărat, e nevoie de eforturi sporite și să fie consolidată această legătură în viitoarele noastre acțiuni. Tocmai de aceea am menționat subiectul. Vedem că există o evoluție și în dialogul pe care îl avem noi cu statele partenere. Vedem un pas înainte spre acest subiect și o atenție tot mai mare acordată subiectului și acestei legături. Mulțumesc! Thank you. I've got a question. Mulțumesc, am și o întrebare la rândul meu. Evident că a încercat să punem pe, ca prioritate securitatea alimentară ar însemna că atunci când facem planurile pentru viitor să ținem cont de aceasta. Există așadar o legătură între reducerea finanțării și faptul că statele apelează mai puțin la acest tip de susținere? În curând uh, vom uh, vedea ce vor spune Shargles și Engels despre noile documente. Cum ne asigurăm că dacă avem o problemă putem să o rezolvăm în următoarea perioadă de programare din următorii șapte ani? As you mentioned, of course, we, we need in the programming exercise. După cum ați spus, evident că în exercițiul de programare trebuie să evaluăm acest lucru, dar uh, se află printre priorități și trebuie subliniată ca prioritate. Evident că nu va privi toate statele partenere, dar trebuie să fie una din prioritățile cheie în țările unde este sub, un subiect important. Și evident că peste tot trebuie să avem ca element esențial schimbarea de climă. Astăzi ne referim la buget, la unele acțiuni globale și încercăm în acest fel să adresăm schimbarea de climă, dar evident că în următorul exercițiu financiar trebuie să se numere printre prioritățile cheie. Do any other colleagues wish to? Mai sunt alte intervenții din sală? Dacă nu mai sunt alte intervenții, așteptăm să vină următorul vorbitor. Am legat cele două subiecte, așa că permiteți-mi să verific ce se întâmplă și unde este vorbitorul următor. Vom vorbi cu David Beasley de la Programul Mondial pentru Hrană pe un subiect asemănător, deci să vedem unde se află domnul Beasley. Okay, colleagues, I'm very pleased now that Mă bucur foarte mult, stimați colegi, că domnul David Beasley se află acum aici, care este director executiv al Programului Alimentar Mondial, PAM. Veți vedea în uh, exemplarul pe care l aveți al biografiei sale că înainte de a se alătura programului alimentar mondial a fost guvernator al Carolinei de Sud. Ne-am întâlnit cu câteva luni în urmă și mi-a explicat uh, activitatea pe care a dus-o acolo pentru a colabora cu cât mai mulți oameni și cu cât mai mulți lideri pentru a crea un program pentru pace și progres economic și reconciliere. Înțeleg că abia ce v-ați întors de pe teren, tocmai ce ați fost în Yemen și sunt foarte sigură că toți colegii mei sunt extrem de interesați de ce se întâmplă în Yemen. Am avut dezbateri în Parlament pe această temă și am încercat să vedem ce am putea face pentru ca ajutorul umanitar să ajungă la cine trebuie. Deci suntem extrem de interesați să știm care a fost activitatea dumneavoastră pe teren. Când v-ați alăturat programului alimentar mondial, existau, existau foamete în Sudanul de Sud, Yemen, Somalia și Nigeria situația rămâne alarmantă în Yemen și în Sudanul de Sud. Dar, prin termenul programului, s-a atras atenția asupra acestor probleme. Am avut un raport din partea Comisiei Europene privind strategia Uniunii Europene pentru a pune în aplicare strategia pentru siguranța alimentară și nutrițională. Evident că sunt doi parteneri foarte importanți PAM și Uniunea Europeană și suntem extrem de mulțumiți că sunteți astăzi aici și puteți să ne prezentați activitatea noastră și aveți cuvântul. Vă mulțumesc, mă bucur foarte mult să vă revăd și mă bucur foarte tare să fiu aici, chiar dacă am avut foarte puțin uh, timp să dorm în ultimul timp, după cum vă imaginați cu multiplele conflicte din lume, tocmai ce am fost în Yemen, Nigeria, Mali, Somalia și alte câteva locuri din lume. Când am preluat acest post cu un an și jumătate în urmă, am fost sunat în legătură cu postul respectiv și m-am gândit, stați puțin, ne confruntăm cu cea mai mare criză umanitară de la al doilea război mondial încoace. Și în Statele Unite se vorbește de finanțării în acest domeniu. Ar trebui și să am un salariu mai mic și să am de-a face o de probleme, deci de ce aș accepta postul? și nenumărați prieteni mi-au explicat de ce siguranța alimentară este crucială pentru stabilitatea mondială. Dacă nu rezolvăm, dacă nu facem ceva în ce privește siguranța alimentară, nu vom avea niciun fel de siguranță în țările din întreaga lume. Am fost în deplasare în Yemen timp de câteva zile și voi vorbi despre aceasta. Am fost și în Siria și voi vorbi despre care sunt efectele lipsei securității alimentare la nivel mondial. Dar permiteți-mi mai întâi să fac un pas înapoi și să vă ofer o privire de ansamblu. Când am preluat postul, 777 de milioane de oameni din întreaga lume suferau de foamete în fiecare zi. În ultimii doi ani, numărul a ajuns la 821 de milioane de oameni, iar numărul de oameni care suferă de foamete extremă, cu alte cuvinte cei care urmează să, a cărui viață este în pericol în această cauză, numărul de astfel de persoane era de 80 de milioane, iar acum este de 124 de milioane în întreaga lume. Iar prima întrebare pe care o punem este cum se explică această creștere? De ce mergem în direcția greșită? cu toate că se făcuseră foarte multe progrese în ultimii în ultimii 200 de ani și în special în ultimii 40-50 de ani. Deci am avut progrese enorme când vine vorba de foamete, de securitate alimentară, de sărăcie. Evident, primul factor este conflictul uman. Indiferent că este vorba de Siria sau de populația Rohingya, acum două săptămâni și jumătate m-am am fost într-o altă deplasare și indiferent că discutăm despre Yemen sau Siria sau Somalia sau Nigeria sau Nigeria de Nord-Est, avem aproximativ 19 zone cu conflict agravat. Un alt factor reprezintă schimbarea de climă, care afectează foarte multe regiuni din întreaga lume, dar mai ales regiunea extinsă a Sahelului, unde avem efecte și ale secetei și ale inundațiilor și vom vorbi mai în detaliu în câteva minute. Așadar, avem nenumărate probleme și avem și soluții. Și despre asta voi discuta astăzi. Nu putem să aplicăm acele strategii ca în trecut. Iar eu asta văd. Și permiteți-mi să fac o ușoară paranteză. Când vine vorba de finanțare, am avut o discuție foarte interesantă. Unul din motivele principale pentru care am acceptat rolul a fost că prietenii mei erau de părere că aș fi singurul care ar putea convinge noua administrație când vine vorba de buget. Bugetul nostru era puțin mai mic de 6 miliarde de dolari cu de în urmă și a fost redus cu 1,9 miliarde de euro, ceea ce ar fi fost dezastros. Am putut să ne susținem cauza și să schimbăm părerea celor de la Casa Albă care acum susțin cu, tăre, cu tărie securitatea alimentară. Chiar dacă se pare că Washington pare să fie uh, foarte dezbinat în privința tuturor subiectelor, se pare că atunci când vine vorba de susținere pentru a combate foametea, cu toții au aceeași părere. Deci avem democrați și republicani colaborând și că putem folosi acest subiect pentru a ajunge la un consens când vine vorba de aceste două forțe opuse în, stua, în ziua de astăzi. Așadar, de la 8,9 miliarde de dolari, acum de la, am avut o creștere foarte mare, între 2,5 și 3,5 de miliarde de dolari. Mesajul pe care l-am primit de la Casa Albă și de la liderii republicani și democrați din uh, Senat a fost transmiteți-le aliaților noștri din Europa că noi nu vom face un pas înapoi, noi nu le vom da bătuți și ei să facă același lucru. Este rândul lor să facă un pas înainte. Și le-am tot spus tuturor că Uniunea Europeană, Marea Britanie, Germania, avem trei exemple foarte bune de entități care au făcut un pas înainte în această privință, ce ne privește pe toți acest subiect. Dar, din perspectiva mea, vă spun că uneori împărțim prea mult lucrurile. Avem, o... Avem sisteme separate pentru ajutoare umanitare și pentru dezvoltare, ajutor pentru dezvoltare. Este un sistem care funcționa cu niște zeci de ani în urmă, dar acum nu mai este, nu mai este o situație fel de simplă. Să vă dau un exemplu o situație cum ar fi un tsunami sau erupție vulcan, vulcanică sau cu tremur, ar avea nevoie de ajutor umanitar. Dar se putea trata separat, fie ajutor pentru dezvoltare, fie ajutor umanitar. Dar acum, de exemplu, când vorbeam la conferința pentru securitatea Munich cu câteva luni în urmă, vorbeam cu domnul Kagami și Sahel, era subiectul discuției al zilei, și vorbeam cu președintele Rwandei, care spunea că nu este o problemă care vizează doar Sahelul, este ceva care vizează zona extinsă de la Oceanul Atlantic până la Marea Roșie. Avem guverne foarte instabile, foarte vulnerabile. Avem un mediu foarte vulnerabil. Avem mulți factori care se influențează reciproc. ISIS este momentan forțat să fugă din Siria și unde se duce în Sahel, în mare parte. Apelează la Boko Haram, la Al-Qaeda, încearcă să profite de această vulnerabilitate a zonei, să o destabilizeze. Și de ce? Deoarece doresc să creeze o migrație forțată pentru a putea să infiltreze alte zone. Am văzut aceasta și în Siria recent, cu câteva luni în urmă, am spus într-un interviu că dacă vi se pare că Siria a reprezentat o problemă, care are o populație de puțin peste 20 de milioane de persoane, din cauza conflictului și destabilizării, dacă vi se pare că am avut aici o problemă când am avut această migrație cu o rată de infiltrare mică, ei bine, să vedeți ce se va întâmpla când 500 de milioane de persoane vor fi destabilizate în regiunea Sahelului extins. Și dacă se va repeta situația crizei din Siria, s-ar putea să ne coste de sute de ori mai mult. Dar putem să fim proactivi, să reacționăm înainte, să adresăm cauzele destabilizării economice, mai ales în regiunea Sahelului extins, ceea ce ne va ajuta să economisim foarte mulți bani dacă intervenim la timp. Noi asistăm în jur de 90 de milioane de oameni în fiecare zi. Și când hrănești 90 de milioane de oameni în fiecare zi, afli foarte multe despre ce cred oamenii și ce fac. Așadar, noi suntem pe teren, vorbim cu oamenii, avem constant uh, sondaje. Și în Siria am aflat că pentru fiecare creștere de 1% în ce privește foamea, este o creștere corelată de 2% în ce privește migrația. Și în al doilea rând, am aflat că nu contează dacă oamenii vin din Nigeria sau din Siria sau în altă parte, ei nu doresc să-și părăsească casele studiile noastre arată clar, nu vor să-și părăsească căminul, dar dacă nu au hrană, nu au securitate alimentară, atunci vor face tot ce este nevoie pentru a-și proteja familiile. Am aflat uh, în Siria că înainte de a părăsi Siria se mutau, se strămutau de câte două, trei, patru ori în interiorul Siriei. Când mă aflam la tabăra de refugiați din Iordania, acum trei săptămâni am discutat cu o doamnă care a spus că s-a mutat de 10 ori împreună copiii ei, s-au dus la alte rude, deoarece nu doreau să-și părăsească țara, căminul unde trăiseră de mii de ani. Noi ajutăm populația din Siria grație ajutorului vostru și fiind, diferent că vorbim de o persoană din Siria care se află în diferite țări ale lumii, ne costă mult mai puțin să o susținem când se află în Siria decât în alte țări. Am calculat că costurile operaționale în ce privește PAM este cu un miliard de dolari mai mare din cauza conflictului și războaielor decât în zone în care nu avem conflicte armate. Deci un miliard de dolari mai mult în zonele unde avem conflicte. În Siria ne costă 50 de cenți să hrănim o persoană în Siria. Dar la Bruxelles, pentru același lucru, cheltuim 50 de euro. Iar cetățeanul sirian nici nu dorește să fie aici, el dorește să fie acasă, la el. Dar ce complică și mai mult lucrurile în acest caz este următorul. Siria produce în jur de 4 milioane de tone cubice de gr- grâne pe an dar acum au scăzut la 1,2-1,4 de milioane de metri cubi. Am putea dezbate ce se va întâmpla cu războiul, când se va încheia, ce va urma. Ne-am poziționat strategic în toată zona. Mă aflam acum puțin timp în Guta și nu puteți să vă închipuiți devastarea de acolo. Vedeți imaginile la televizor și credeți că este uh, dezastros, dar poate că doar uh, unele locuri sunt așa, nu este deloc adevărat. Totul arată astfel, totul a fost distrus, trebuie să refacem totul, inclusiv accesul la educație și școli. Și aici Uniunea Europeană și Occidentul trebuie să vadă ce să facă, trebuie să ajute populația fără să susțină regimul sirian. Sunt probleme pe care trebuie să le soluționăm. Încercăm să creăm programe care să ofere securitate alimentară pentru fermierii mici, indiferent cine se află la putere în diferitele state. Deci încercăm să ajutăm victimele nevinovate ale războiului, indiferent de dinamica politică și de cine se află la guvernare. Noi încercăm să asigurăm în orice context, în orice situație, securitate alimentară, fie că este vorba de a hrăni 3 milioane de oameni în Siria sau de alte exemple. Și, apropo, dumneavoastră ne-ați uh, acordat în jur de 5 miliarde de dolari în acesta. Iar noi acum avem un program de cash transfer care se ridică la 2 miliarde de dolari pe an. Suntem cel mai mare program umanitar din lume, nu când vine vorba doar de mărfuri, ci și de transferuri valutare. Încercăm să găsim cea mai bună soluție pentru fiecare situație și dacă ați dori mai multe detalii aici, permiteți-mi să vă spun că, de exemplu, în Turcia avem un card de credit, un sistem prin care cardul se poate folosi pentru a achiziționa, pentru a plăti pentru mâncare, chirie și așa mai departe pentru necesitățile de zi cu zi. Dar, de exemplu, în Liban susținem foarte mulți oameni. Este vorba de un mediu economic restrâns și foarte fragil. Și susținem sute de mii de persoane din Liban. Dacă am încercat acolo să folosim banii pe care ne-i furnizați dumneavoastră și germane, și SUA și așa mai departe și să oferim pur și simplu bunuri, probabil că economia s-ar prăbuși. Deci cum putem să intervenim acolo pentru a minimiza impactul pe care îl produc cei un milion de refugiați din Liban. Folosim acest sistem cash-based. Avem 500 uh, de magazine mici din întreaga regiune, peste tot unde se află refugiați. Iar acum sutele de milioane de dolari pe care îi cheltuim în Liban cum sunt folosiți pentru a cumpăra mâncare care în procent de 30% este produsă de fermieri locali și alt 30%, alt 30% din partea comunității internaționale. Deci ajutăm la stabilizarea economiei. Încercăm să folosim banii respectiv, cu aceiași bani, să și întărim economia și să și ajutăm populația și să avem grijă de nevoile refugiaților și de asemenea să ajutăm la securitatea alimentară. În regiunea Sahelului extins ce putem face? Credem că trebuie să, folosim cât mai multe oportunități de dezvoltare oricând se poate. De exemplu, ne gândim la a oferi mese elevilor la școală. Dacă nu vă supărați, aș dori să vă arăt acum un uh, videoclip de două minute, care cred că vi se va părea tare interesant. Va fi chiar... vă va da de gândit.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 Yeah, I'm technically sure. We're Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. room, Maybe, David will keep speaking and then we'll get to it. Să continuăm discuția mai bine și să revenim uh, când se rezolvă problemele tehnice. Acest videoclip ar arăta cum uh, folosim orice oportunitate umanitară în oportunități pentru dezvoltare. Veți vedea pe ecran, uitați, acesta este zona Nigerului, este vorba de Sahel. Această poză arată de fapt cum arată întreaga zonă. Este relieful din întreaga zonă. Dacă analizăm ce s-a întâmplat în ultimii 10, 20, 40 de ani, vedem că mm, avem asistență umanitară din partea comunității internaționale, fără să întrevedea vreun sfârșit, să va oferi asistență umanitară și pentru viitorii 30-40 de ani sau mai mult, mai puțin dacă găsim și o soluție pentru dezvoltare, pe lângă soluțiile umanitare, pentru ajutor umanitar. Și această regiune, după cum spuneam, pune probleme mai complexe, deoarece, după cum spuneam, zona sahariană coboară cu cam un kilometru pe an, ceea ce face ca uh, cei care au turme în zonă să vină înspre teritoriul fermierilor. În acest teritoriu se mișcă și ISIS, care profită de lipsa de oportunități și de haosul creat de conflicte. Noi am creat o tehnică numită jumătatea de lună, half moon. Mi se pare absolut remarcabilă. Veți vedea că în aceste regiuni în care hrănim milioane de oameni, indiferent că este vorba de o operațiune care implică volunt refugiați sau nu, este pur și simplu origine săracă, veți vedea că este vorba de oameni care nu doresc să primească repomană. Ei își doresc autonomie, libertate, durabilitate, doresc independență. Și când noi oferim un program de mâncare pentru bunuri indiferent că este vorba de fonduri umanitare sau pentru dezvoltare, să știți că celor din comunitate nu le pasă, ei nu percep această diferență, ei doresc pur și simplu o soluție, doresc să aibă independență și libertate. Asistența umanitară singură, în astfel de situații în care problemele sunt pe termen lung, nu va duce la o soluție. De aceea noi am dezvoltat diferite programe și în această zonă avem acest program numit Half Moon, jumătatea de lună, Veți vedea mai multe în curând. Când venim cu programul potrivit de mâncare pentru bunuri, veți vedea că este absolut extraordinar efectul și când încercăm să implicăm și domeniul școlar, puteți vedea statistic, matematic, economiile făcute. Uitați cât se vor cheltui pe 20 de ani cu diferite abordări puteți vorbi cât doriți despre eficiență, dar puteți fi foarte eficienți fără a avea un program eficient, dar noi trebuie să fim și să avem și programe eficiente, să fim și eficienți. Eu aș dori ca <laughs> PAM să nu mai aibă obiect de activitate. Doresc să avem o strategie de bază în fiecare stat membru în care avem activitate pentru a elimina foametea. Cu alte cuvinte, să avem succes, să nu mai fie nevoie de noi. Și cu proiectele de tipul Half Moon, vă voi da un exemplu chiar de anul trecut. Cred că trebuie să întărim partea privind dezvoltarea mai mult decât partea privind ajutorul umanitar, dar avem nevoie de amândouă. Anul trecut am plantat peste 10 milioane de copaci și, de fapt, tocmai am plantat anul acesta copacul cu numărul un miliard. Am reabilitat peste jumătate de milion de acri de teren, ca în regiunea Sahelului. Veți vedea că am reabilitat mii și mii de hectare de teren. Și care este efectul? Sau poate fi vorba de multe alte facilități împreună cu fondurile de partea noastră și ONU și de și donații în întreaga lume, am construit peste 17.000 de kilometri pentru a asigura um, accesul la, hrân, la hrană și am investit în irigații și canale pentru a rezolva probleme legate de securitatea alimentară. Și deci când venim cu un astfel de program eficient, mai ales dacă este însoțit de un program privind asigurarea meselor la școală, avem o eficiență extraordinară în astfel de zone avem și probleme când vine vorba de educație și de accesul fetelor la educație. Deci când venim cu aceste două programe complementare a, și oferim oportunități și fetelor și băieților din diferite zone și când ne asigurăm că um, școlari și școlărițe din diferite triburi învață în același loc, vedem la fața locului. Am văzut acest lucru cu ochii noștri că migrația scade considerabil sarcinile în rândul adolescentelor scad considerabil. Căsătoriile în rândul fetelor de 12 ani scad dramatic. Conflictele între fermieri și uh, cei care au uh, turme, din nou, scad drastic. Recrutările către ISIS sau Al-Qaeda, la fel, aproape că dispar complet. Foarte multe mame mi-au spus, domnule Beasley, să știți că soțul meu nu a dorit să se alăture ISIS, dar feța noastră nu mai mâncase de o săptămână. Și nu știam ce altceva să facem. Așadar, când ne aflăm la fața locului, noi suntem în prima linie când vine vorba de, extre- de combaterea extremismului. Deci cred că în uh, parteneriat dacă creăm acest parteneriat între ajutor umanitar și ajutor pentru dezvoltare, putem să punem punct migrației forțate sau involuntare și atunci să rămână doar cea voluntară. Aceasta este o dezbatere mult mai plăcută, indiferent că este vorba de America Latină sau SUA sau pe teritoriul european. Nu știu dacă vom mai vedea videoclipul. Înțeleg că s-a rezolvat.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 That, two minute video, the visual... Acest filmuleț de două minute, am vrut să vedeți imaginile, să vedeți diferențele înainte și după. Insurrections, conflicts, riots, terrorist <laughs> attacks. Nu eu vorbesc acum. Right. <laughs> So, <laughs> but the point of that video. Acest filmuleț am vrut să vă arătăm că noi, cei de la PAM, avem capacitatea de a duce totul la o scară mai mare și asta într-o regiune întreaga a lumii. Dacă reușim să o facem într-un mod efic- eficient față de ceea ce am făcut până acum, nu ar costa mult mai mulți bani, însă am reușit să economisim foarte mulți bani pe termen lung dacă facem totul așa cum trebuie. Și aici intervine această uh, fărnițarea diferenței între ajutorul umanitar și cel pentru dezvoltare. E nevoie de flexibilitate. Avem aceeași discuție peste tot și în SUA și anume să nu mai existe această fragmentare, pentru că situația nu mai e aceeași ca acum 40 de ani. Însă vă las la latitudinea dumneavoastră luarea acestei decizii, cum să facem acest lucru, însă dați-ne flexibilitate pe termen lung, astfel încât noi să putem veni cu soluții pe termen scurt și pe termen lung. Și acum, dacă îmi permiteți câteva minute, aș vorbi despre Yemen. Tocmai m-am întors din Yemen și am zburat direct la Consiliul de Securitate al ONU, unde am discutat despre criza din Yemen. Lucrurile se înrăutățesc. Chiar dacă conflictul e cam același, există acum o dinamică diferită. Și să vă spun câte ceva. Yemen a fost o țară săracă timp de mult timp. Deja sărăcia era foarte mare acolo, înainte să înceapă războiul. Uh, Rata violurilor era cea mai înaltă, printre cele mai înalte din lume și lista merge mai departe și mai departe. Un dolar la 11 era rata acum 10 ani, odată ce a început războiul, realul a ajuns la 1 la 250 de dolari. Aceasta era rata de schimb. Așa că economia s-a înrăutățit în cel puțin ultimii 20 de ani. Realul acum e undeva la 680-690 la un dolar. Securitatea alimentară. Acum câteva, câțiva ani am fost foarte strict cu Arabia Saudită și blocajul pe care l-au făcut atunci, faptul că nu acordau sprijin financiar. Uh, dar până la urmă au acordat sprijin financiar, am putut să rezolvăm acest impas. Din perspectivă financiară reușeam, aveam asistența de care nevoie, aveam banii, însă avem probleme pe teren unde nu reușim să avem acces. În unele, în unele locuri putem colabora cu membrii Huti de acolo, în altele nu. Care e problema noastră? În ultimele luni, numărul de oameni care nu își pot asigura mâncarea e în creștere, într-o creștere necontrolată cu 3,6 milioane mai mulți oameni în, ultime, în ultimele luni, în ultimele 30 de zile 1,6 milioane, nu mi am foarte bine cifrele așa din cap. Însă cei care se află chiar într-o situație disperată, cei care sunt pe pragul înfometării, numărul lor a crescut de la cele 8 milioane pe care le sprijinam la 12 milioane de oameni care sunt amenințați cu înfometare acum. Copiii mor corată de 1 la 20 de minute. Situația e una îngrozitoare și iată care e dilema cu care ne confruntăm. Nu putem să să venim pentru nevoile umanitare, dar cu asistență umanitară din 100 de milioane pe lună am avea nevoie de 150 de milioane pe lună, astfel încât să răspundem la nevoile a 12 milioane de iemeniți care sunt pe punctul înfometării. Cred că vom primi acești bani, vă pot spune cum au arătat discuțiile mele. Țările arabe n-au fost deschise în ultimele luni, cum putem ajuta, ce putem să facem, UE, SUA, Regatul Unit, Germania, Japonia, toate acestea au oferit sprijin financiar, acum și saudiții s-au implicat și cred că s-ar putea să primim cele 150 de milioane de care avem nevoie pe lună, dar putea fi folosiți pentru dezvoltare în alte locuri din lume, dar avem acest război. Iată care e îngrijorarea mea ne aflăm în cel mai prost dintre scenarii. Economia cade atât de repede încât valoarea realului, rata de schimb, puterea de achiziție a oamenilor e la două treimi, două treimi din ea s-a pierdut. Există o lipsă de alimente, costul alimentelor. Noi hrănim 8 milioane din 29 de milioane, înseamnă că 21 de milioane de oameni se alimentează din sectorul comercial. 8 milioane de oameni și-au pierdut toate mijloacele de trai. 8 milioane. 1,2 milioane de funcționari nu-și mai primesc salariile sau probabil primesc ceva foarte puțin din când în când. Și nu știu, poate intervin aici Emiratele Arabe Unite, poate și saudiții, poate ambii, la acești 1,2 milioane care trebuie să sprijine 8 milioane de alți oameni, familii, copii. Nu putem găsi un răspuns la această problemă fără lichidități, lichidități care să ajungă pe piață. Îmi amintesc de un economist care în Consiliul de Securitate al ONU ne explica că nu putem să răspundem la dezastru umanitar cu ajutor umanitar. Cred că acum avem nevoie de 200 de milioane de bani lichizi care să fie injectați în economia locală în fiecare lună astfel încât să putem să ameliorăm rata de schimb de la 400 la 450 real pe dolar, astfel încât să se stabileze, stabilizeze piețele economice. Însă să vedem cum putem injecta toți acești bani pe piață, discutăm despre asta, cum putem să aducem acești bani în comunitățile de acolo. E o discuție în desfășurare, discutăm cu Emiratele și cu alții să vedem cum putem să procedăm. Am văzut copii care au murit în fața ochilor mei. E într-adevăr o zonă de război acolo. E un oraș fantomă. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut filme occidentale în care vedem orașe fantomă, în care se învârte doar un balot de paie în vânt. Așa arată lucrurile în Yemen. Din păcate, noi avem acolo anumite facilități umanitare, bine protejate. Toată lumea știe că nu ai voie să intri acolo. Ei intră acum în depozitele noastre, urcă pe aceste depozite, împușcă oameni de acolo. Alaltă ieri am descoperit șapte mine în interiorul operațiunii noastre Red Sea, unde există suficiente cereale pentru a hrăni o treime din oamenii pe care îi sprijinim, din cei 8 milioane. 7 mine antipersonal într-o zonă controlată de Huți, Huti. Cum se poate întâmpla așa ceva? E inacceptabil copiii pe care am văzut în spital. Într-o cameră obișnuită, un băiat de 8 luni avea 3,5 kg. Ar fi trebuit să aibă 9-10 kg. Am intrat, ieșau piciorușele de sub pătură, am încercat să-l fac să zâmbească, gâdilindu-l puțin. A fost de parcă aș fi gâdilat o fantomă. Nimic și mamele îmi tot spuneau, vă rog, opriți războiul. În Aheda, femeile îmi spuneau, vă rog, nu plecați. De ce? Pentru că cât timp vă aflați aici, e pace. Așa că în Hadeda puteam să hrănim o familie, le puteam oferi mâncare suficientă pentru o lună. Dacă ar fi venit o dată pe, dacă, o dată pe săptămână în fiecare zi și ar fi pus în pericol viața în fiecare zi, în fiecare săptămână. Așa că încercăm acum să le dăm mâncare pentru o lună. Avem aceste probleme cu distribuirea alimentelor Mulți colegi din ONU spuneau nu puteți merge în acea regiune, e mult prea periculoasă. Noi am spus nu, noi vom merge acolo, eu voi merge, eu voi merge în acel port și trebuie să știe toată lumea că trebuie să protejăm acest port cu orice, orice preț. Așa că în Yemen Situația e foarte întunecată. Cred că se întrevede o luminiță la capătul tunelului. Cred că Emiratele Arabe începe, încep să-și dorească pacea. Cred că acestea sunt și interesele altora. Houthi și ei depinde cu care dintre grupuri lucrăm. Avem unul cu care colaborăm destul de eficient, un altul care, sincer să vă spun, nu cred că le pasă de nimic acelora. Nu avem cu cine să vorbim. Cam așa arată situația acolo, pe teren, în Yemen. Lucrurile stau foarte prost. Ce nu a reușit să facă războiul, între ani și jumătate va face acest colaps economic în următoarele luni. E clar că e o problemă foarte gravă și trebuie să fie adresată cât de repede, odată cu ajutorul umanitar, pentru Yemen și mă voi apri aici. Probabil că am vorbit cu vreo 8 minute mai mult decât ar fi trebuit, dar cred că am reușit să vă ofer o imagine a conflictelor din lume, de ce trebuie ajutorul să fie pus la oaltă, de ce dumneavoastră jucați un rol important, să ne fiți parteneri nu doar nouă, ci și altor organizații internaționale. Vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul pe care ni l acordați și orice vom putea face noi să fim mai eficienți, o vom face. -o. Suntem numărul unu în ceea ce privește transparența din 500 de organizații din întreaga lume. Încercăm să folosim banii dumneavoastră într-un mod foarte eficient. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim foarte mult, o perspectivă foarte bună la ceea ce se întâmplă pe teren. Ne-ați spus de asemenea foarte clar că fragmentarea trebuie să înceteze. Trebuie să avem o abordare aprofundată. Nu putem fiecare să meargă să facă câte ceva micuț să se întoarcă, toți să cheltuim bani făcând bucățele. Cunoaștem aceea, aceeași situație din multe domenii ale vieții. Avem doi directori invitați aici de la DG ECO pentru ajutor umanitar și avem pe domnul Cohen de la DG DEFCO pentru dezvoltarea pe termen lung și ei sunt cei care se ocupă de asemenea aspecte de punerea la oaltă a resurselor. Mulți am putut să vedem PAM acționând pe teren în multe state. Eu cu siguranță am putut să văd ce făcea, făceați în Turcia, la granița cu Siria. Și vreau să spun că e foarte important cât de demn se simt oamenii dacă pot să-și cumpere alimentele, să-și hrănească ei alimentele și să ducă o viață cât de normal posibilă. Da, și știu că aceste transferuri în bani sunt atacate în media populistă, că sunt dați acești bani așa numai acestor oameni. Însă noi trebuie să înțelegem lucrurile cum ni le-ați explicat dumneavoastră foarte bine. Impactul e unul mult mai bun în întreaga economie și de aceea e în interesul nostru ca oamenii care vor să rămână să poată să o facă, să rămână rămână în țara lor și să poată să-și câștige traiul singuri. Colegii, aveți întrebări? Sper că veți avea timp să răspundeți, da? Prima întrebare din partea doamnei vicepreședintea noastră, după aceea doamna Hoibuch și apoi domnul Görens. Mai dorește și altcineva să se pună pe listă? Domnul Peterle, bine, avem o mică întârziere în timp, dar cu siguranță colegii vor interveni pe scurt. Doamnă Zavco, mulțumesc, voi vorbi în limba mea maternă, dacă sunteți de acord. Kiitoksia, kiitoksia pääjohtajalle erittäin. Mulțumesc, mulțumesc domnule director pentru această descriere a situației urgente de acolo. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați prezentat faptul că aceste crize sunt făcute de om. Războaie, situații pe care trebuie să le abordăm la nivel global. Acestea trebuie să înceteze. Pe de cealaltă parte, mai avem și schimbările climatice care afectează viața celor din Africa. Există diferite motive pentru care acum domnește foametea și noi nu reușim să mergem mai departe. Dacă ne uităm la cifrele, cifrele ne taie respirația vedem că situația legată de foamete se agravează. Eu aș avea două întrebări pentru dumneavoastră. Astăzi zburăm în spațiu, avem tot felul de tehnologii, tehnologii de război, am cheltuit multe sume de bani, am făcut progrese, însă o nouă tehnologie, o nouă tehnologie nu ar fi ceva ce am putea să folosim și împotriva deșertificării regiunilor, astfel încât să îmbunătățim situația. Mă gândesc că așa ceva există în Europa sau în America. Există diferite domenii în care folosim inteligența artificială, reușim să dezvoltăm tot felul de automobile, dar nu putem lupta împotriva foametei. E o situație pur și simplu absurdă. Și eu sper că vom reuși să producem alimente mai bine pe viitor și poate că vom putea să stăpânim mai bine și această deșertificare a planetei noastre. Un al doilea punct sau a doua întrebare. organizarea alimentelor, astfel încât alimentele să ajungă la oamenii care într-adevăr au nevoie de ele. Și aceasta e o problemă. Avem alimente, putem să hrănim toată populația lumii, însă există aceștia care mor de foame, nu au niciun fel de contact cu aceste alimente. Ar trebui să organizăm totul astfel încât fiecare să primească ceva pitäisi todella nopeasti saada, saada kuntoon. Että... Acțiunile la fața locului, acestea trebuie să fie mai bine organizate la fața locului și alimentele să ajungă acolo unde există foamete. Mulțumesc! Mulțumim, Maria! Acum Maria Hoibuch. Da, mulțumesc! Noi ne cunoaștem, m-ați vizitat deja la mine în birou. Bineînțeles, aceste scenarii pe care ni le-ați prezentat sunt înfiorătoare. Însă, dacă doriți să acționați undeva, acolo, unde o situație de urgență intervine programul alimentar mondial, mie mi s-a părut interesant să văd că vă extindeți competențele, că există acum o legătură mai bună între ajutor de urgență și programe de ajutor pe termen lung. Încercați să creați o asemenea sinergie. Ne-ați arătat și acest filmuleț interesant pe care l-am văzut eu a doua oară, unde au existat sprijin acordat dat fermierilor și faptul că unii oameni nu reușesc să ajungă la alimente pentru că nu există o organizare așa cum trebuie. De aceea e important ceea ce se întâmplă la fața locului din punct de vedere al organizării. Și aș avea niște întrebări. Ce rol are biodiversitatea în munca dumneavoastră? E un element important când vorbim de producția de alimente. Apoi m-ar mai interesa, cum ne-ați arătat frumos și în filmuleț, cum puteți îi ajutați pe fermieri să plă, să planteze, să pună semințe. Cu ce fel de semințe se lucrează acolo? Semințele regionale joacă vreun rol? Apoi educație pentru țărani și țărănci. Da, cred că a fost un fel de educație, formare, ceea ce am văzut în filmuleț, dar ce fel de conținut există acolo pentru această formare? Și m-ar mai interesa și firmele private, cu ce fel de firme private colaborați? Sunt cele locale de la fața locului, concernele foarte mari care pun la dispoziție câte ceva pe aici, pe acolo. Cum arată totul în detaliu? Pentru că aici aș vedea eu un mare avantaj de a combate foamea. Mulțumesc foarte foarte mult. Mulțumim. Acum domnul Görens. Doamna președinte, um, Mulțumesc, doamna președinte. După această mărturie emoționantă, e dificil să-mi găsesc cuvintele, dar totuși cred că trebuie să avem o abordare mai rece în legătură cu situația asta, ca să vedem care sunt adevărate cauze care stau la baza fenomenului. Eh, eu am fost președinte pentru clubul eh, pentru Sahel și Africa de Sud-Vest acum eh, vreo 10 ani și mi s-a prezentat un studiu privitor la producția agricolă în ultimii 30 de ani, 70, 80, 90. Și evaluarea spunea că era vorba de stagnare, producția agricolă a stagnat, deci, mm, pe cap de locuitor deci a rămas la un nivel egal. Asta ar, fi fost concluzia studiului. Dar când se făcea analiza, ă, ne dăm seama că populația totuși a crescut de trei ori, deci producția înseamnă că și ea a crescut de trei ori, dacă producția e egală pe cap de locuitor. Eu v-am auzit vorbind despre demografie, ă, însă ați prezentat-o mai degrabă ca pe o consecință a unui bun program uh, nutrițional, ceea ce poate că e adevărat, dar eu cred că este de asemenea o cauză. Dacă ne referim la cauzele care stau la baza fenomenului, cred că evoluția, creșterea demografică în regiune uh, e uh, fără precedent, nici în timp, nici în spațiu și atunci întreb oare suntem gata ca în sfârșit să admitem că și asta este o cauză a sărăciei cauză de care nu ne ocupăm suficient nici în Parlamentul nostru. E dificil de vorbit uh, despre asta fără a fi întrerupt uh, de oameni care cred că nu trebuie spus așa ceva, nu trebuie intervenit. Uh, chiar papa a spus că ajung doi copii pentru fiecare familie, deci cred că putem vorbi și noi despre asta, cel puțin între cei care cred că nu putem uh, spune că nu, sunt subiecte pe care nu le putem aborda din motive religioase. Bun. Cred că mai este și problema defrișărilor, cum crede și vicepreședintea noastră. Ni se spune, putem să dea arbor peste tot, dar trebuie să avem și ambiție, dar eu nu văd niciun program ambițios aici care să fie la înălțimea nivelului de cunoștințe tehnice și silvicole ca să facem ceva cu adevărat. Deci lipsesc strategiile globale, marile strategii, deci cine se ocupă de asta? Ce aștepta deodată de la Uniunea Europeană, care va defini o nouă finanțare pentru viitorii șapte ani, deci cadrul uh, financiar multianual 2021-2027. Mulțumesc! Thank you. Now I'm very pleased that Mr. Peterle is... Mulțumesc, domnule Peterle. Da, noi am uh, conlucrat la, uh, pe chestiuni legate de sănătate la Comisia EMI, deci e foarte bine că ați venit aici. Alo și ai cuvântul. Mulțumesc, Linda. Mulțumim, domnule director, pentru că uh, ne-ați împărtășit atâtea lucruri. Am văzut că situația în Sahara a progresat dar e și o provocare din ce în ce mai mare, cu multe consecințe, după cum știm cu toții și vreau să vă felicit. Să vă felicit pentru metoda asta simplă, dar eficientă a celor, mă rog, jumătăți de lună sau semiluni sau cum doriți să le spuneți. Nu e nevoie de noi bani pentru cercetare, cred eu, ci doar trebuie să utilizăm cunoștințele deja uh, disponibile Pentru partenerii dumneavoastră din Uniunea Europeană ar trebui să fie uh, un comisar care să se ocupe și de aspectul umanitar și de aspectul de dezvoltare. Aceste două aspecte trebuie combinate. Câteodată nu e nevoie doar pur și simplu de mai mulți bani, ci și de mai bune concepte Poate asta ar duce la niște parteneriate mai bune și mai solide. Mulțumesc. Thank you very much. Um, yeah. Zeliana Zovko. Yeah, thank you very much. Mulțumesc, următoarea vorbitoare. Mulțumesc, domnule director. Here. Um, I used to know your predecessor. Uh, îmi face plăcere să vă văd aici. L-am cunoscut și pe președintele noastră în perioada de criză din Siria. Vreau doar să vă adresez o întrebare. Poate ne explicați uh, care este cauza dificultăților întâmplate de SUA cu metoda multilateralismului, agen, finanțarea agențiilor internaționale. Confirmați asta? Este dificil pentru dumneavoastră? În legătură cu criza din Yemen, ce se întâmplă între Arabia Saudită și Yemen, ultimele, ultimele evoluții? Cum uh, vor afecta situația la fața locului? Eu uh, vă felicit pentru ce ați făcut, uh, faceți o treabă foarte bună, este ceva foarte nobil ceea ce faceți dumneavoastră acolo și vă mulțumesc. Thank you. That's the end of the questions. Mulțumesc, cam astea au fost întrebările. Uh, să nu uităm că domnul Beasley a <laughs> venit cale lungă până aici și nu a prea putut să se odihnească. Fiți indulgenți cu el. Da, mulțumesc. În ce privește tehnologiile avansate, la ONU noi suntem utilizatorul cel mai uh, mare a dronelor, inteligențe artificiale, bani largă, în fine, sateliți, tehnologii foarte sofisticate, lucrăm cu cele mai mari companii software din lumea întreagă, poate peste 100 de milioane de dolari pe an în operațiuni supply chain, deci uh, cu cele mai sofisticate sisteme de bază de date Poate e interesant acest aspect și ce îmi place mie în legătură cu programul PAM, toată lumea știe că dacă pot economisi 25 de cenți, asta este o masă pentru un copil. Deci, vă pot da alt exemplu. În Sudanul de Sud, aduceam uh, ajutoare cu elicopterul în uh, zone foarte izolate și uh, parașutam alimentele acolo, ceva remarcabil, dar și foarte uh, scump. Uh, erau uh, alimente și echipamentul pentru a prepara mâncarea, dar uh, problema era că la aterizare se strica. Uh, Acum, uh, cu noile parașute, nu trebuie să mai uh, uh, facem operațiunea prin elicopter. Deci e doar un exemplu de tehnologie mai avansată, sistem mai avansat de parașutare, care, <clears throat> iată, poate fi folosit, iată, ne-a ajutat doar pentru Sudanul de Sud să economisim 25 de milioane de dolari pe an atâtea alimente uh, uh, transferăm noi acolo. Deci, sigur, avem uh, acceleratorul de inovare la München, în Germania, unde sunt reunite echipe de întreaga lume pentru idei noi. Să vedem care idei sunt adaptabile la scară, care nu Uh, în fine, mm, avem uh, idei legate de biodiversitate, energie hidrică, facem experiențe, experiențe cu hidroponica, facem în Iordania experiențe de genul ăsta în Algeria. Deci uh, avem și acolo tabere de refugiați pe care îi ajutăm. Lista este practic nesfârșită. Alibaba, m-am întâlnit cu fondatorul Alibaba în China, acum două săptămâni și ceva, după ce uh, m-am ocupat de problema Rohingya, uh, Birmania, și uh, el îmi spunea că sectorul privat trebuie integrat, uh, implicat în tehnici pentru a lupta împotriva foametei. Uh, sectorului privat eu spun că nu mă interesează neapărat banilor, ci angajamentelor din punct de vedere strategic, ca să fim și noi mai eficienți și la fața locului, a combate sărăcia. Deci ei lucrează cu noi într-o, într gamă întreagă de uh, moduri, dar uh, vorbim uh, și cu companiile agricole uh, majore din Europa și din SUA, uh, ca să, ne, uh, să, ca să colaboreze uh, cu noi, să ne ajute să rezolvăm problemele din uh, lumea întreagă și la nivel de bani și la nivel de experiență cu aceste mari companii agricole care, sigur, vor și ele să facă profit, dar le spun da, e bine că doriți profit și noi ne dorim, dar aveți și o responsabilitate socială. Și atunci, cred că poate e bine uh, să nu vă bazați chiar atât pe profit, dar să ne ajutați să stabilizăm o țară săracă din lume. Nu vrem să deplasați mii de lucrători potențiali ci vă cerem să vă gândiți cum să integrați. Poate faceți un pic mai puțin profit, dar să fie o acțiune durabilă. Deci avem aceste conversații la nivel foarte practic cu ei. Da, cu semințele, ați vorbit de semințe mai bune, tehnologii mai bune, investiții mai bune. Uh, formarea, da, e un domeniu foarte important, pentru că E, în ce privește ajutorul umanitar, una e să lucrez cu un sistem de transfer de cash, alta e să transfer mărfuri. Uneori nu poți utiliza sistemul de transfer de numerar. Uneori nu poți să intervii cu mărfurile și atunci încercăm să evaluăm, să vedem cum e mai bine de intervenit în fiecare comunitate. Dar, vă spuneam, cel mai foarte important e formarea zeci de milioane de dolari alocăm pentru o formare cât mai bună uh, pentru programe alimentare în întreaga lume, pentru că suntem, da, cel mai uh, mare jucător global la acest nivel și donatorii și alte agenții aud din partea mea că noi avem mai mare capacitate de a lucra la diferite, uh, la, la o scară mai mare. Atunci, uh, vă rog să profitați de ceea ce punem noi pe masă. Nu contează cine își asumă creditul, ci beneficiarii trebuie să se auto-întrețină și să uh, aibă o, ce facem noi, să aibă un efect durabil. Securitatea alimentară este, într-adevăr, o problemă critică și dacă nu ne ocupăm de ea, atunci nu contează de ce fel de securitate ne ocupăm, pentru că securitatea alimentară e fundamentală. La ONU tocmai a trecut o rezoluție care spune că securitatea alimentară e critică pentru pace și stabilitate peste tot în lume. Cre- puteți spune, da, e logic, dar o luăm prea de gata și acum vedem ce rol uh, însemnat uh, joacă securitatea alimentară și vom continua să ne mișcăm tocmai în acea direcție. În ce privește acum uh, da, unele locuri în care putem utiliza tehnologia în, mod, în modul cel mai sofisticat posibil ca să ne îmbutățim operațiunile, uh, ținem cont și de schimbările climatice, dar nu unele din aceste locuri uh, e nevoie și de soluții din secolul al XVI-lea, cinstit vorbind. Nu trebuie să uh, fim naivi. Trebuie să venim cu soluții practice care funcționează pentru fiecare țară în parte și situația e diferită de la țară la țară ce funcționează în una nu funcționează în alta. Deci trebuie să fim foarte practici. Uh, unei lideri din UE trebuie să aibă și flexibilitatea necesară pentru ca să uh, știe exact în ce modalități pot ajuta. Nu mai știu cine spune asta, nu știu, în Germania are o problemă aici, în SUA, acolo, dar nu vorbesc unii cu alții acești actori și uh, Uh, agențiile trebuie să colaboreze mai bune. Eu am spus, colaborarea agențiilor e bună, dumneavoastră trebuie să colaborați mai bine, donatorii, uh, nu colaborați destul. Uh, asta trebuie să se îmbunătățească în măsura posibilă. Știu că nu întotdeauna e simplu, dar at- atâta timp cât avem strategii uh, cât mai uh, generale, mai holistice, uh, cu atât mai mult putem să investim mai bine banii. Vă dau un exemplu simplu, dar tipic pentru ce încercăm noi să facem în, întreaga lume. E doar un program în Afganistan. Din punct de vedere istoric, ne-am dus la Nazar al-Sharif ca să aducem hrană acolo. Uh, Bun, asta a ajutat uh, împotriva ta- talibanilor, asta într-o anumită măsură, însă ce am reușit să schimbăm, nu vrem să ne limităm doar la asta, la, la aducem ajutoare alimentare, uh, am vrut să aducem și bani. Ne-am întâlnit cu fermieri într-o altă zonă a țării care pot face, cultiva culturile necesare ne-am întâlnit cu fermierii și le-am spus că vă garantăm, iată, cumpărăm atâta uh, cantitate de la voi uh, la, preț, la atât preț și avem nevoie de atât volum. Și fermierii au angajat mai mulți oameni, au cumpărat mai mult echipament, uh, mai multe mașini, uh, la fel uh, am stimulat deci economia locală, le-am uh, cumpărat grăunțele și apoi am, le-am transportat în Nazar al-Sharif și acolo am spus, uitați, vă dăm hrană cu condiția să ne ajutați să reabilităm peisajul, că ce se întâmpla acolo era e vorba de uh, fapt, <laughs> e vorba de condițiile, condițiile climatice, că uneori era secetă, altă dată erau ploi uh, uh, masive și venea apa, erau inundațiile de la munte și inundau, inundau culturile. Asta era problema și atunci trebuia uh, refăcută întreaga arhitectură, ca să spun așa, peisajului muntos, ca să nu ne mai uh, confruntăm cu acest, uh, cu, a, cu acest fenomen, să avem uh, stăvilare, să avem baraje, să avem uh, irigații, iar acum m-am întâlnit cu un lider al unei comunități, un, un vârstnic care spunea că copiii nu le mai pleacă, nu mai intră în uh, forțele talibanilor, ci muncesc în agricultură. Și iată ce am făcut cu un singur dolar, ce efect de pârghe a avut pentru a se crea șanse de dezvoltare. Deci sunt uh, programe de genul acesta care, care ne ajută să ne implicăm în CIAD, unde e problema cu școlarizarea am luat acel dolar despre care vorbesc cu, uh, pentru distribuirea alimentației și am, am venit să vedem uh, unde putem face ceva nou. Deci o comunitate din Ciad uh, ne-am întâlnit cu mamele copiilor și asta pentru a uh, clădi un puț. Aceste mame au plantat 10 uh, acri de uh, legume uh, să aibă copii de mâncare și o treime folosește exact pentru a alimenta copiii, o treime este pentru mâncarea lor de acasă și o treime pătrează mamele în care duc legumele la piață, le vând și cu banii câștigați se întrețin. Și mi-a spus, domnule Beasley, dacă am avea 20 de acre și nu 10, atunci am fi complet, ne-am putea complet întreține fără niciun fel de ajutor. Și în regiunea Somali, somaleză din Etiopia, uh, Uh, comunitatea internațională uh, utilizează uh, bani uh, pentru a aduce apă acolo, el a spus să, încearcă, să încerce să construiască puțuri. Bine, multilateralismul, asta am fost întrebat în legătură cu finanțarea SUA. Da, la Washington am fost, am stat destul acolo, Uh, am zis că programul nostru de ajutor alimentar crește, uh, am lucrat și un, un, cu un HR, am lucrat cumva în culise cu agențiile acelea zi de zi, Eh, Sigur, susținerea multilaterală din partea SUA este la fel de puternică eh, ca oricând. Poate că auziți eh, știri negative, dar eu vă spun că sunt și multe știri pozitive în Casa Albă, Departamentul de Stat, din Senat, și democrație, și republicanii vor ca SUA să continue să joace rolul într-o lume multilaterală și să nu vă lăsați influențați de știrile negative, să nu vedeți uh, pădurea din cauza copacilor. Dar haideți să mă opresc aici. înainte de a vă mulțumim, uh, dau cuvântul colegii de la Comisie ca să ne spună cum lucrează Uniunea Europeană și să ne spună despre idei din partea Comisiei. First of all, Mulțumesc, în primul rând. Doresc să vă spun că apreciem foarte mult cooperarea cu PAM de fapt, este principalul nostru partener în ce privește finanțarea dinspre partea ECO. Dacă luați în considerare și doresc să spun că chiar dacă avem doi comisari, lucrăm îndeaproape cu colegii noștri de la DEFCO și colectiv în 2017 cred că am adunat 1,2 miliarde și dacă punem la socoteală și contribuțiile statelor membre, avem aproximativ 3 miliarde. Așadar, nu este doar... Așadar, și facem ce spunem când vine vorba de cooperare. În ce privește Yemen, nu doresc să dau foarte multe detalii acum, deja s-au explicat foarte multe informații, doresc doar să menționez câteva lucruri. În primul rând că se află pe ordinea de zi pentru un consiliu privind afacerile externe care se desfășoară astăzi. Doresc să subliniez că situația umanitară din Yemen se înrăutățește tot mai mult și că numărul de persoane care au nevoie de ajutor crește foarte mult și doresc să felicit PAM pentru răspunsul său foarte impresionant. Cred că nu doar că faceți ce spuneți, dar sunteți eficienți și de asemenea comunicați cu celelalte instituții. Nu este vorba de o agenție care doar este eficientă, ci și împarte, împărtășește informații și comunică cu celelalte. Domnul comisar Stilianides a anunțat doar cu două zile în urmă încă 90 de milioane de euro ca ajutor pentru Yemen, pentru a răspunde nevoii mai mari. Și, de asemenea, colaborăm cu PAM în ceea ce privește multe forme de finanțare, de la înumerari la diferite vouchere. Sunt complet de acord cu ce ați spus când vine vorba de a vedea cum să adresăm probleme legate de lichiditate și să folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a răspunde situația la fața locului. Încă un uh, fapt legat de Yemen, care îmi se pare important de prezentat, este că mai mult de jumătate din personalul angajat în ajutor umanitar, care ar trebui să se afle în stat, se află în afara granițelor sale așteptând vize. Deci cred că trebuie să oferim imagine completă privind ce se întâmplă. Poate că da, am putea face mai mult și mai bine în Yemen, dacă personalul ar putea să aibă acces. De fapt, guvernul din Yemen a încetat acordarea de vize începând cu iulie 2015. Este un fapt foarte important. Doresc să spun și câteva cuvinte privind Sahelul, Menționați domnul Sahel în mai multe rânduri. Doresc să menționez și Chad, pe care l-ați adus în discuție recent. Am avut recent o misiune acolo cu directorul executiv, Denis, cu FAO, cu UNICEF și cu Banca Mondială pentru a putea merge la fața locului în mod colectiv și pentru a vedea ce trebuie făcut. 400 de mii de copii suferă de malnutriție severă și 2 milioane de oameni uh, au nevoie de asistență privind eh, cu mâncarea. Nu este o problemă care ține doar de conflict, evident, că avem criza recentă din Chad, dar avem și să văd și efectele crizei din Libia, sunt refugiați din Chad, avem o criză economică. legată de greva angajaților guvernului, care ține de luni întregi, statul nu se face deloc simțit. Prezența sa nu este deloc simțită. Și dacă analizăm astfel de cazuri, cum ar fi Chadul, cum ar fi Sahelul, pe care l-ați dus în discuție pe bună dreptate, vedem că avem foarte multe lucruri asupra care putem coopera. S-a discutat foarte mult uh, când vorba legătura aceasta între dezvoltare și ajutor umanitar. Dar să știți că în multe țări există această legătură de la dezvoltare către ajutor umanitar. Și schimbarea de climă joacă un rol important în această privință. Și un singur lucru privind Bangladeshul, foarte repede. Facem foarte multe împreună în Cox's Bazar și trebuie să facem mai multe când vine vorba de uh, chiar și trebuie să facem guvernul să accepte că trebuie să facem mai multe. Stimați colegi, doresc să întreb de cât timp dețineți uh, postul? Pare că de foarte mult timp. Răspuns de mai puțin de 2 ani. Doamna președinte, este foarte clar că ați adus foarte multă pasiune și motivație către programul PAM am vizitat multe programe la fața locului, sperăm să putem reveni în Turcia la începutul anului și sperăm să colaborăm foarte bine și în viitor. Vă mulțumim foarte mult, vă felicităm și vom face tot ce putem pentru a asigura susținere din partea guvernelor noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă rugăm să reveniți curent. Mulțumesc mult!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 Sorry, can, can people who are leaving at uh, the back... Am o rugăminte. Este posibil ca cei care părăsesc sala să se grăbească un pic, deoarece nu mai avem foarte mult timp, suntem în urmă și trebuie să trecem la următorul punct. Mulțumesc foarte mult și trecem acum la punctul 8, pagina de zi, consolidarea parteneriatului UE cu Africa. Știm că atunci când am avut discursul privind starea Uniunii, Domnul Juncker a anunțat că Africa va avea mai, o prioritate mai mare și avem două noi strategii. Am vorbit despre importanța acestor strategii. Săptămâna trecută, domnul președinte Tajani, la vizita domnei Angela Merkel, a spus din nou cât de important este subiectul în cadrul Parlamentului și la fel și doamna Merkel a vorbit despre importanța relației Uniunii Europene cu Africa. Așadar, ideea astăzi este să avem o idee mai bună privind cele două comunicări și să vedem unde ne aflăm. Știm că se dezvoltă noi programe europene care pun accentul mai mult pe Africa și avem invitați care am discutat uh, de mai multe ori, Coen Dance și Marieta Jäger de la DEVCO pentru a vorbi cu noi și de asemenea avem și pe Jonas Jonsson de la Serviciul European de Acțiune Externă. Mai întâi dăm cuvântul către DigiDevco și îl invit pe domnul Kun Duns să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, voi fi foarte succint, ținând cont de ora înaintată. Punctul de pornire pentru noi, după cum bine ați spus, este importanța Africii, care este în continuă creștere. Dacă vă amintiți, anul trecut am avut un summit important între Uniunea Europeană și Africa, la care am adoptat o nouă declarație, cea de la Abidjan. Iar acum a venit momentul să ne îndeplinim angajamentele luate. Evident că am avut mereu în minte obiectivele de dezvoltare durabilă și am dorit să oferim un, uh, un cadru mai modern relației respective. Pe de-o parte, avem o activitate în desfășurare când vine vorba de traducerea în practică a memorandumului de înțelegere privind guvernanța și securitatea și pacea și avem de asemenea și capitolul privind uh, dezvoltarea umană și economică. Domnul președinte Juncker a simțit că a venit momentul să impulsionăm ordinea de zi privind dezvoltarea economică și umană și la aceasta se referă alianța, luând ca punct de pornire foarte clar un obiectiv principal, și anume crearea de locuri de muncă. deoarece este foarte importantă pentru Africa și pentru populația din Africa. În al doilea rând, pornind de aici, am identificat un cheie pentru crearea de locuri de muncă, instrumentele pentru investiții. Foarte multe rapoarte publicate în ultimele luni indică care este potențialul din Africa și anume el este enorm. Așadar și interesul este foarte mare și avem la dispoziție și finanțarea. Prin investiții, Africa poate să dezvolte mai multă valoare adăugată și să beneficie, care, care să beneficieze populația. Și aici nu vorbim de multinaționale, ci de micro-întreprinderi, de IMM-uri, de oameni care lucrează pentru ele. Este un impact real. Deci avem ca obiectiv cheie crearea de locuri de muncă și ca instrument cheie investițiile și avem patru direcții principale de intervenții. Prima, evident, se referă la îmbunătățirea climatului pentru afaceri și investiții, ceea ce ne duce imediat la um, corupție, statul de drept, consolidarea instituțiilor statului și așa mai departe. Cea de-a doua direcție pe care ne axăm este cea mai importantă când vine vorba de inovație, și anume scăderea riscurilor. Deoarece, indiferent câte inițiative avem, întotdeauna rămân riscuri și atunci ne punem problema cum am putea să intervenim pentru a scădea nivelul de risc. Acolo unde riscurile pun uh, piedici în calea creării de locuri de muncă și a investițiilor. Următoarea direcție, consolidarea pieței Piețele naționale de cele mai multe ori sunt prea mici. Așadar, întreaga problema integrării regionale a piețelor este importantă. Avem un acord de liber schimb foarte ambițios pentru Africa și nu are rost să creăm locuri de muncă dacă nu avem oameni capabili să facă, să îndeplinească respectivele roluri. Iar așa ajungem la cea patra chestiune pe care ne axăm și anume educația secundară și terțiară și um, crearea de capacități și skill-uri. Dorim să conectăm toate aceste direcții și să avem rezultate efective la fața locului. Și un ultim exemplu care doresc să vi-l dau. M-am întors acum 10 zile de la Johannesburg, unde am participat la forumul pentru investiții al Băncii pentru Africa, am participat la uh, o discuție privind Togo și acolo avem un exemplu foarte bun privind ce dorim noi să realizăm. Una din prioritățile cheie din Togo o reprezintă aducerea de energie electrică în zonele rurale. În acest fel, sunt susținute serviciile medicale, școlile și potențialul pentru dezvoltarea de afaceri la scară mică. Sectorul privat este interesat de inițiativă, deci nu este nevoie de folosirea de altă finanțare pentru aceste proiecte. Avem interes din partea sectorului privat, avem entități din sectorul privat, avem bănci, cum ar fi cum ar fi Banca Mondială Africană, dar întotdeauna rămâne și un grad de risc. Și aici intervenim noi și cred că Marieta va spune mai multe pe acest subiect. Aici intervenim noi cu garanții care ne permit să împiedicăm ca riscurile reale sau percepute să aibă efecte de destabilizare și în acest fel putem să ce beneficii reale populației. Aceasta a fost esența a ce încercăm să uh, realizăm prin Alianța pentru Comunicare. Mulțumesc! Vă mulțumesc, eu voi fi și mai la obiect. După cum a spus colegul meu, este vorba de locuri de muncă și investiții. Tocmai am revenit de la Iubic, Lublic. Am discutat, poate vă reamintiți foarte bine, Linda, am discutat despre articolul 11 și despre cum ne putem asigura că avem procedurile necesare. Am adoptat procedura și vă pot spune că astăzi Consiliul Operațional și-a dat acordul pentru 30 de pips și o garanție de 1,5 milioane miliarde, mă scuzați. Și avem un aviz pozitiv pentru întreaga sumă. Acum trecem la faza de contractare pentru încheierea acordului de garanție. Doresc doar să vă spun că noi consolidăm pe succesul IFST și pe succesul planului extern de investiții. Avem deja cunoștință privind cum putem atrage actorii din sectorul privat și împreună cu Alianța pentru Africa, am adoptat o nouă comunicare pentru o arhitectură financiară mai eficientă pentru investiții în afara Uniunii Europene. Doresc să spun că dacă dorim să avem succes, să trecem de la miliarde la triliarde, să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă, avem nevoie de participarea sectorului privat și evident că trebuie să ne concentrăm pe a avea un impact maxim de dezvoltare, având la dispoziție resurse limitate și în aceste eforturi investițiile joacă un rol cheie, deoarece au un impact atât de mare asupra creierii de locuri de muncă. Dar când mă refer la impact, nu mă refer doar la volumele de uh, împrumuturi, ne axăm și pe susținerea proiectelor care sunt la început de drum. Avem uh, interes din mai multe părți, avem cereri pentru 3,5 miliarde și am decis așadar să mărim portfoliul pentru garanții și investiții și să discutăm cu statele membre și să vedem cum, data fiind arhitectura pe care o avem, putem să folosim mai bine și mai eficient și mai inclusiv resurse pe care avem la dispoziție și să discutăm impactul pentru dezvoltare. Poate vă reamintiți că am avut în ianuarie un prim seminar și vom avea un al doilea în... am avut un al doilea în octombrie și doresc să mulțumesc Parlamentul European pentru participare foarte activă. Obiectivul acum este să maximizăm impactul investițiilor europene în țările terțe și propunem o platformă de investiții externe cu o arhitectură deschisă, deoarece ne-am dat seama în timpul IFSD, în timpul procesului IFSD, că arhitectura deschisă aduce cu sine inovație și egalitate. De deci aceea am dorit să propunem o ajustare pe termen scurt care să aibă legătură cu obiectivele noastre de politică stabilite de Consiliu și de Parlamentul European și să ne concentrăm pe impactul privind livrarea. Avem continuare nevoie de o politică puternică și, evident, să ne asigurăm că avem cooperare între instituțiile financiare. Nu voi parcurge tot comunicatul, este foarte lung și știu că puteți să-l consultați și dumneavoastră, dar foarte important este că avem trei niveluri. Primul, orientările de politică pentru programarea multianuală a resurselor. Punctul 2. Aprobarea de către Comisie a garanțiilor bugetare țin cont de evaluarea de risc. Cu alte cuvinte, nu dorim să uh, duplicăm unele subiecte, le trebuie externalizate. Avem un Consiliu de Strategie la care ia parte și Parlamentul European și avem un al treilea nivel care se referă la partenerii pentru punerea în aplicare, Banca Europeană de Investiții, instituțiile naționale pentru dezvoltare, băncile pentru dezvoltare și așa mai departe. Și după cum am spus, uh, Participarea sectorului privat este esențială și răspund cu plăcere la orice întrebări. Vă mulțumesc mult. Um, thank you. Maria Hoiburg, ask for the floor. Mulțumim, doam- doamna Hoiburg, are cuvântul. Mulțumesc, poate vă puteți pune căștile ca să mă înțelegeți. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezentările făcute. Vă mulțumesc, domnule Doens, mai ales ne spuneați de patru piloni în Alianța pentru Africa și aceștia trebuie puși la oaltă. Pe mine m-ar interesa o cu totul altă legătură. Avem acum această nouă alianță cu Africa pe care ne-a prezentat-o domnul Juncker și care a și început să funcționeze, dacă am auzit bine. Dar sunt surprinsă pentru că am început cu negocierile de după Cotonou. Tocmai le-am început și atunci mă întreb, cum arată aceste două procese? Ce fel de legătură e între ele? Vorbeam de regionalizarea relațiilor, cum trebuie continuată, acum vedem că se renunță la ele, discutăm despre un nou program, deși negocierile pentru post Cotonou abia au început. și să mai adaug în al treilea proces, pentru că negociem în continuare cadrul financiar multianual, care va fi perspectiva de viitor legată de mijloacele financiare cu noile noastre instrumente externe, NDICI. Și mai există și eforturi naționale, de exemplu ce facem noi în Germania, avem planul Marshall cu Africa. Văd aici mai multe procese care se desfășoară în paralel și atunci ce se întâmplă concret la negocieri? Și nu știu, poate ați auzit și dumneavoastră faptul că Uniunea Africană a luat următoarea hotărâre. Își dorește ca acest A din relațiile ACP să se renunțe la el. Adică de pe partea africană există un interes de a avea o relație directă cu Europa. Cum se va oglindi totul până la urmă în negocieri? Mulțumesc! Acum avem întrebări și din partea doamnei vicepreședinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că parteneriatul UE-Africa se transformă. Există o nouă relație acum între cele două, cu investiții și creare de locuri de muncă. E o idee minunată și reușim să facem multe lucruri bune în domeniu. Însă eu am o întrebare despre domeniul umanitar, ce se întâmplă la nivelul umanitar? Facem noi pași spre Africa și uităm de ceea ce s-a făcut în trecut? Mi-aș dori să nu stea așa lucrurile. Însă, care e situația între politica de dezvoltare trecută și cea nouă. Înainte de a da cuvântul din nou vorbitorilor noștri, îl avem pe domnul Jonas Jonsson de la Serviciul de Acțiune Externă. Doriți să interveniți? Mulțumesc! Cred că lucrurile cele mai importante s-au spus, dar în legătură cu Abidjan, cum se va continua? În mai în acest an am hotărât să avem un memorandum de înțelegere pe pace, securitate și guvernanță. Un lucru care uh, se încadrează foarte bine în alianța care tocmai a fost înființată și, bineînțeles, acest memorandum se axează în mod specific pe democrație, pe guvernanță, monitorizarea alegerilor și pe domenii cum ar fi prevenirea și întregul lanț de prevenire, operațiuni de pace, susținerea păcii. Acum încercăm să vedem ce putem face și cu implementarea acestui memorandum, cum putem accelera implementarea acestuia cu odată cu alianța, toți aceștia sunt pași importanți de continuare a declarației de la Abidjan și cele, cei patru piloni pe care i-au convenit șefii de stat și de guvern până la următorul summit și vom evalua toate acestea la o reuniune ministerială care a fost, uh, s-a hotărât să se organizeze în timpul summitului. Credem că va avea loc anul viitor între Uniunea Africană și Uniunea Europeană, astfel încât să evaluăm progresul făcut în domeniile menționate. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim cine începe. un... Mulțumesc foarte mult. Diferitele procese. Ar putea să pară totul complicat într-adevăr, însă de fapt nu e așa. Permiteți-mi să încep cu alianța. Alianța își dorește să aibă rezultate pe parte din programul de lucru pe care l-am convenit împreună cu Uniunea Africană și statele membre la Abidjan, la summitul nostru comun. Acesta a fost punctul nostru de plecare și e ceea ce se întâmplă acum, sub alianță. Cum spunea și Ionas, a doua parte a declarației de la Abidjan, cea care are mai mult de a face cu pace, securitate și guvernanță, este cea pe care o desfășurăm tocmai prin punerea în aplicare a memorandumului de înțelegere. Pe măsură ce se întâmplă toate acestea sub alianță, ne asigurăm că, ceea ce, că ne aliniem cu ceea ce se face cu celelalte state din zonă. Procedur, această alianță a fost uh, salutată nu doar de partenerii africani, ci a fost salutată și de statele noastre membre și săptămâna viitoare se va discuta la PAC dezvoltare subiectul. Vedem că statele membre își doresc foarte mult să fie alături de noi în acest procedeu. Pentru că dacă putem să ne asigurăm că ceea ce facem noi și lucrurile similare pe care le fac statele membre, dacă le coordonăm pe toate acestea, atunci impactul nostru va fi mai puternic dacă acționăm coordonat. E cu siguranță adevărat pentru, de exemplu, pactul cu Africa G20, unde Germania e la conducere încă și acest pact va fi important pentru statele pe care ne concentrăm, va fi în centrul programului de lucru. Să dezvoltăm împreună cu statele partenere și acele pacturi pentru creștere și locuri de muncă care au fost anunțate în comunicare. Unde există eforturi paralele, alianța reprezintă o platformă, o platformă astfel încât să asigurăm coerență în ceea ce face Uniunea Europeană în, diferite, în diferitele domenii, dar și astfel încât să existe coerență cu ceea ce fac statele noastre membre astfel încât să putem avea o programare, nu aș spune încă o programare comună, ci să reușim să conducem toate aceste procese împreună. Și de aceea facul de luna viitoare va fi atât de important. Și ajung acum la următorul CFM. Ce facem acum? E ceea ce facem sub CFM-ul actual și cu bugetul actual. Însă ce propunem? Bineînțeles, dacă analizați propunerea noastră, puteți să vedeți că nu există niciun fel de contradicție din contră, există o coerență asigurată între ceea ce propunem noi să facem acum sub CFM-ul actual și propunerea pe care o discutăm și ne aflăm în negocieri cu dumneavoastră și cu Consiliul pe următorul CFM. Din nou, nu există nicio problemă legată de coerență, ci mai degrabă un proces în prelungirea celuilalt. Și ajung acum la perioada după Cotonou, negocierile post-Cotonou. Acestea au demarat acum. Punctul de plecare e să ne axăm pe elementele principale, acele elemente care uh, aduc la oaltă auc ul și P-ul și anul viitor probabil că vom trece la negocierea pilonilor regionali. Un pilon regional, într-adevăr, e pilonul african. Sub pilonul african, punctul de plecare actual pentru aceste negocieri e ceea ce avem noi împreună africanii și europenii, și anume declarația de la Abidjan. E cea mai com- cea mai recentă agendă comună, stabilită atât de Uniunea Europeană cât, cât și de Uniunea Africană și un document care a fost aprobat la nivel de șef de stat și de guvern. Așa că legătura dintre negocierile care se vor desfășura sub Cotonou și punctul de plecare pentru ceea ce facem cu noul proces cu Africa, vedem că există această legătură făcută între cele două procese. Și ajung la a doua întrebare dezvoltarea tradițională, programul acestea. În primul rând, eu consider că tot ceea ce se face acum face parte din programul tradițional pentru dezvoltare. Tot ce facem sub alianță fa- facem deja. Cred că toate fac parte din agenda pentru dezvoltare doar că încercăm să facem cu mai mult zvâc, mai multă putere, cu o coerență crescută între diferitele planuri existente. Dacă vedem că există potențial de locuri de muncă în anumite zone, atunci trebuie să ne asigurăm că ceea ce facem în domeniul educației, de exemplu, se aliniază bine aici. O problemă, o problemă, e o problemă pe care o avem în Europa, cu siguranță o problemă care există și în Africa, este echilibru cu ceea ce se întâmplă pe piața muncii, muncii și ceea ce se întâmplă în educație, formare. Vrem să ne asigurăm că eforturile pe care le facem în educație, în formare, profesională duce la locuri de muncă, crește șansa de a obține un loc de muncă. Și ajung la a doua parte, la întrebarea dumneavoastră. Nu există niciun fel de efect de eliminare. Ceea ce se face în mod tradițional, ajutor imediat pentru apă, pentru domeniul sanitar. Toate acestea sunt și rămân parte din parteneriatul nostru cu statele. Sprijinul bugetar Există anumite provocări legate de guvernanță, care rămân în continuare o parte integrantă al, par, al parteneriatului nostru cu statele din Africa. Nu există niciun efect de eliminare. Ceea ce facem în aceste domenii legate de dezvoltare economică și creștere se face acum mai bine și mai coordonat. Mulțumesc! Mulțumim! Această nouă arhitectură are de-a face cu complementaritatea. Programele tradiționale de dezvoltare vor continua față de ceea ce se întâmplă cu Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, garanțiile, instrumentele financiare, nu renunțăm la acestea. La fel și pentru uh, cele două variante, dezvoltare, ajutor de dezvoltare, ajutor umanitar. Avem proiecte împreună cu colegii noștri, cu colegii de la DGECO și vom continua toate acestea. Vă mulțumim, cu siguranță vom analiza toate aceste aspecte când vom vedea noile programe. Înțelegem că proiectul de raport al coraportorului nostru e în proces de finalizare, va ajunge la traducere. Totul va face parte din uh, întreaga noastră discuție. Și vreau să le mulțumesc reprezentanților comisiei, reprezentantului de la Serviciul de Acțiune Externă că au venit astăzi aici să ne explice aceste inițiative și cât de important e să fie modernizat tot ceea ce există cu Africa pentru noul secol. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Trecem repede la punctul 9. Eu trebuie să plec, voi chiar pleca acum și voi da cuvântul lui Erike Guerrero, care va prezida ultima parte a reuniunii noastre în această seară. Așa că vă prezint următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 9, o recomandare adresată altului reprezentant și Consiliului privind propunerea pentru o decizie a Consiliului de, institui, de instituire a instrumentului european pentru pace. E din nou o parte a pachetului din noul CFM, noile programe și pachete. Știm că avem mecanismul pentru pace și acum ne face Comisia această propunere ceva extra bugetar finanțat de statele membre să fie finanțată operațiuni de menținere a păcii. Știm că tratatul nu îi permite Uniunii Europene să financeze asemenea cheltuieli care au o dimensiune militară sau de apărare. Tocmai de aceea avem o altfel de finanțare aici și acesta ar fi un program care ar continua și pentru a continua acest program. Comitet, subcomit, subcomisia sede este cea care face un aviz pe subiect. Și există anumite motive tehnice, nu mi-amintesc exact de ce. Noi, DEVE, nu putem să avem un aviz pe care să-l oferim Comisiei Sede, însă coordonatorii au considerat că există elemente importante pe care ar trebui să le accentuăm pentru colegii noștri de la sede. Așa că am sugerat ca eu, președintele, să fac niște amendamente scurte, necontroversate, în care să mă axez pe ce e important pentru comisia noastră. Și anume să există o legătură cu ODD-urile, să există o legătură făcută cu drepturile omului și apoi să subliniem faptul că, după părerea noastră, cheltuielile militare dezvoltare nu trebuie să fie finanțate din acest buget, ci dintr-un semn separat. Și am mai avut această discuție anul trecut când am avut discuții similare în comisia noastră. Eu am propus nouă amendamente pe care le vom vota, unul câte unul, și cred că coordonatorii din grupurile politice au spus că pot să sprijine amendamentele mele și apoi dacă cădem de acord asupra lor, le vom trimite la sede și sperăm că vor include o parte din aceste amendamente în ceea ce vor transmite ei mai departe Consiliului atunci când își vor redacta documentul pentru Consiliu. Pe scurt, cam atât. Serviciul de acțiune externă înțeleg că este aici și comisia este prezentă. Nu am numele dumneavoastră în față, așa că poate vă veți și prezenta. Mulțumesc foarte mult, Joaquin Tassel. Eu mă ocup de dimensiunea panafricană în comisie. Nu vă voi da o perspectivă legată de documentul actual, ci vă voi spune câte ceva despre natura acestui uh, instrument. Urmează să facă parte din politica comună și externă. Nu este o propunere a Comisiei Europene, ci e o propunere a înaltului reprezentant cu sprijinul Comisiei Europene. E o posibilitate care există în tratate și se utilizează pentru prima oară. Până acum, nu s-a mai întâmplat așa ceva, e prima oară. Într-adevăr, obiectivele sunt să existe o finanțare extrabugetară pentru acțiunile care au o dimensiune militară sau de apărare nu face parte oficială din CFM, merge în paralel și se sincronizează cu CMF-ul, vorbim de domenii care sunt în afara bugetului Uniunii, deci nu fac parte din CFM, nu sunt o propunere a Comisiei, însă în același timp ne gândeam că Uniunea trebuie să aibă instrumentele de care are nevoie, astfel încât să facă față nevoilor existente în dimensiunea externă, fie că vorbim de dezvoltare, extindere, vecinătate, uh, asistență umanitară sau tot ce mai există sub uh, politica comună de securitate. Finanțarea, bineînțeles, nu va veni din politicile de dezvoltare, nici din instrumentul pentru dezvoltare. E un fond separat, special, care urmează a fi acoperit de statele membre în mod separat. Există această distanță, nu există o comunicare între ele. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Doar dumneavoastră vă aflați astăzi. Bine, ne-ați dat niște răspunsuri clare. Când am fost în Republica Centrafricană, ne-a fost foarte clar că avem nevoie de instrumente noi, pentru că am văzut acolo pe teren ce se întâmplă, toată energia, banii pe care îi investim pentru a antrena forțe militare, armate, în UE și vedem că până la urmă nu puteam să le oferim uniforme, arme ca să-i antrenăm, așa că au intervenit rușii și au, ni s-a arătat foarte clar care sunt problemele, unde nu poate Uniunea Europeană să financeze așa cum trebuie asemenea inițiative. Stimați colegi, vom prezenta aceste amendamente mâine, le vom vota și apoi le vom transmite la sede. Văd că nimeni nu vrea să intervină, ne oprim atunci aici și dau acum președinția colegului nostru, Enrique Guerrero, care, uh, care vine să mă înlocuiască la punctul 10 de pe ordinea de zi și în continuare ne vedem mâine. So, colegi, we now move to an... Dragi colegi, trecem acum la un schimb de opinii. E vorba de un proiect de aviz față de propunerea Comisiei pentru un nou program Erasmus pentru educație, formare, tineret și sport. Mission for this program which will ambiția acestui program este să înlocuiască actorul Erasmus Plus pentru a crea o o zonă a educației europene până în 2025 pentru a ajunge la mai mulți oameni uh, de vârste diferite și de formație culturală, socială și economică diferită. Și la cei cu mai puține șanse, inclusiv să ajungă la uh, persoane cu dizabilități și migranți uh, și la cetățenii Uniunii care trăiesc în regiuni îndepărtate. Există o dimensiune externă a propunerii E vorba de nevoia de a intensifica mobilitatea internațională și cooperarea cu țări terțe. Se propune ca finanțarea pentru această dimensiune să provină din noul instrument privitor la finanțarea externă NDICI, iar sumele alocate vor fi decise în faza de programare, în programele indicative multianuale, însă apoi uh, uh, sumele vor fi alocate conform regulamentului Erasmus. Uh, se fac doar referințe limitate la dimensiunea externă în proiectul de regulament Erasmus și aici intervine rolul comisiei noastre. Comisia de resort este Comisia pentru Cultură, care a anunțat un calendar foarte strict, deci nu mai avem mult timp la dispoziție, se va vota în comisie pe 21-22 ianuarie 2019. Raportorul nostru pentru aviz este domnul Ignațiu Corau, căruia dau cuvântul. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. So, the commission proposal to establish the union... Com Comisia aici a propus un program Erasmus pentru educație, formare, eh, tineret și sport, eh, ca să locuiască programul Erasmus Plus 2014-2020 cu o dimensiune de intervenție element, which is ca element fundamental, transversal pentru mobilitate, cooperare, dialog politic și în ce privește dimensiunea internațională a programului, scopul propunerii este de a ne asigura că există o sinergie cu instrumentele externe ale Europei pentru a realiza obiectivele acțiunilor externe ale sale ca să contribuie la dezvoltarea umană și instituțională în țări terțe, inclusiv în țări în curs de dezvoltare și să aibă un dialog cu tinerii ca fiind un element esențial pentru a avea societăți mai rezistente și pentru mai multă încredere reciprocă între culturi. Cred că trebuie să susținem uh, obiectivul general al propunerii, însă mă preocupă uh, referințele foarte limitate la, la dimensiunea uh, capacității noastre de intervenție și deci legăturile la dimensiunea externă ale noastre și la strategiile pentru țările uh, partenere. Consider că importanța educației pentru dezvoltare durabilă trebuie să fie luată în considerare atunci când se definesc sectoarele prioritare pentru cooperare, cum s-a subliniat recent în comisia noastră cu uh, raportul uh, adoptat săptămâna trecută în plenară. Din acest motiv, cu proiectul meu de aviz, propun 12 amendamente care își doresc să se asigure că programul propus va, fi, va avea o coerență cu principiile și valorile uh, Uniunii Europene și cu obiectivele de politică externă, în primul rând, eradicarea sărăciei, și să se de, uh, contribuția la obiectivele de dezvoltare durabilă și apoi uh, inter, uh, dimensiunea externă cu intervenții în țări terțe spre eradicarea sărăciei în țările cu de dezvoltare, apoi procesele de programare să respecte proprietatea, principiul proprietății țărilor partenere, să promoveze migrația circulară și să evite fuga creierilor, făcând o legătură între ac- acțiunile de mobilitate și uh, cu metode de a încuraja întoarcerea acasă a studenților și cercetătorilor. Un acces mai larg la studii pentru persoanele cu dezavantaje și vulnerabile, uh, apoi să se țină cont de nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități în domeniul educației, să ne asigurăm participarea acestora în program și participarea țărilor în curs de dezvoltare, să încurajăm această participare, să ne asigurăm că evaluarea finală a programului făcută de către comisie să includă o, uh, în mod specific realizările la fața locului și în ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Stimați colegi, ca de obicei, contez pe cooperarea noastră activă pentru a adopta proiectul de raport și a-l îmbunătăți și cu sugestiile dumneavoastră și acum uh, vă stau la dispoziție ca să discutăm, inclusiv uh, împreună cu societatea civilă, ca să avem obiective comune și în acest domeniu. Mulțumesc! Yes, Ignacio. Mulțumesc, Ignacio! Spune președintele, dacă comisia are să ia cuvântul. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Voi urmi în limba engleză. Bună ziua, dragi colegi. Vin din partea DigiDev, coordonez exercițiul acesta uh, NDICI, cu instrument nou, instrument pentru finanțare externă. Uh, câteva cuvinte vreau să spun. Vreau să salut, în general, avizul uh, comis, uh, Comisiei DV în ce privește Erasmus. Sigur că astfel se creează posibilitatea ca programul să aibă dimensiunea internațională despre care se vorbea. Este mai ales important să putem colucra în ce privește formularea cu acțiunile externe ca să se reflecte această uh, dimensiune externă care să facă parte din ceea ce ne dorim noi cu acest nou instrument de finanțare externă, NDICI. Pentru aceasta este foarte important să ne gândim la structura textului propus. Așadar, mai întâi de toate acest NDICI, un instrument uh, extins care să folosească acțiuni externe uh, cu propriile sale principii de funcționare, majoritatea acestora, sigur, susțin, susțin valorile de bază ale Uniunii Europene. Apoi, sigur, sunt multe chestiuni legate de prioritizare, de principii și tot acestea trebuie aplicate atunci când vom utiliza uh, finanțarea pentru relațiile tip Erasmus. Uh, de fapt, în acest caz, pentru că uh, finanțarea acestei dimensiuni internaționale Erasmusului vine din DICI și instrumentul pentru preaderare, obiectivul este descris mai bine, credem noi, prin uh, instrumentul acesta NDICI și de asemenea prin IPA. Și, uh, după cum s-a menționat, prin uh, acel program de șapte ani, acolo unde vor trebui aplicate, în principiu, după cum ați menționat, în țările cele mai puțin dezvoltate, pentru grupurile vulnerabile și așa mai departe, deci e important să ne gândim la această structură. Noi considerăm că, sigur, participarea celor în curs de dezvoltare și celor mai puțin dezvoltate este neapărat necesară și uh, asta și stă la baza instrumentului NDICI. Uh, sunt principalii uh, beneficiari și trebuie menționat această formulare aici. Vă amintesc că unul din amendamente se referă la articolul 16 care se referă la țările asociate țări care plătesc o taxă ca să participe la Erasmus. Când vorbim despre instrumentul NDIC, țările acestea vor fi finanțate direct uh, datorită acestui instrument. Deci articolul 17 se referă la alte țări. El este cel care se referă la finanțarea cu ajutorul acestui uh, instrument. Uh, așadar, acestea fiind spuse, aștept cu interes pe viitor să vă citesc amendamentele. Președintele, mulțumesc. Dacă vreun uh, parlamentar european mai dorește să ia cuvântul, vă rog, doamna vicepreședinte. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Spune vorbitoarea, vreau să mulțumesc raportorului pentru aviz Bun, aștept să-și uh, pună toată lumea căștile pe urechi, pentru că eu vorbesc în limba finlandeză. Deci spuneam că, uh, da, mulțum- mulțumesc uh, pentru amendamentul numărul 2, pentru că acolo se vorbește despre importanța educației și accesului la formare și la educație în cadrul programului Erasmus. În final se spune că uh, grupurile vulnerabile trebuie să fie mai bine luate în considerare atunci când e vorba de formare și de educație. E vorba mai uh, ales de programe de învățare specifice care uh, trebuie uh, menționate acolo. E foarte important ca și populațiile autohtone, minoritățile etnice, persoanele cu handicap să Uh, apar acolo uh, și să beneficieze pe deplin de programul Erasmus. Președintele, mulțumesc. Înainte de a-i da din nou cuvântul lui Ignațiu, vreau să fac și eu un mic comentariu și anume, eu consider că nu sunt multe acțiunile Uniunii Europene care să se bazeze pe un consens cât mai larg posibil între cetățenii europeni, uh, așa cum este Erasmus Puține programe uh, arată, iată, un pic de căldură omenească, dau dovadă acestui concept de solidaritate între generații, așa uh, cum o face Erasmus, uh, șanse egale, o anumită dimensiune a cetățeniei. Iată, programul Erasmus este exemplar în acest sens. De aceea, eu consider că a extinde la acțiuni internaționale e o idee bună, ca într-adevăr să avem relații mai strânse și relații strategice, relații între persoane uh, care sunt uh, bun, în primul rând acestea și apoi avem și relații mai strategice între Uniunea Europeană și tineri din alte părți ale lumii. Eu cred că nu neapărat e important cu care anume instrument se va garanta uh, faptul că ajutoarele acordate vor spori în uh, cadrul Erasmus, dacă e vorba de programul Erasmus sau e programul NDICI, important este să încercăm să ne coordonăm ca să utilizăm cât mai multe resurse posibile într-un mod cât mai coordonat posibil ca într-adevăr să putem să impulsionăm această relație intensă între tineri prin programul Erasmus, care până la urmă este exact uh, cel mai strategic tip de relație de care are nevoie Uniunea Europeană, mai ales cu cei din vecinătatea noastră geostrategică, să spunem așa. Și acum Ignațiu ai din nou cuvântul. Bine, mulțumesc, Enrique. Da, sunt total de acord cu tine, spune domnul Corau în limba spaniolă. Bun, haideți să încerc și eu să vorbesc spaniolă Uh, adevărul e că dacă vorbesc spaniolă e datorită Erasmusului, că am avut și eu șansa să particip la acest proiect. Am fost în Spania deja acum 10 ani de zile, dar cred că e clar că e unul din cele mai bune programe uh, ale Uniunii Europene. Și sigur că dacă putem să includem mai mulți oameni eh, provenind din țările în curs de dezvoltare, cu atât mai bine, pentru a crea relații mai bune cu toate aceste țări pe viitor. Acum în limba engleză. Așa, în legătură cu amendamentul 2, sigur că susținem ideea de a include și uh, persoanele indigene. Puteți să uh, depune un amendament ca să includem în acest, uh, în acest text și uh, acele persoane. Suntem uh, total de acord. Uh, cât despre reprezentantul comisiei, îi spun că, din punctul uh, său de vedere, instrumentul NDICI va fi soluția universală Mm, n-aș fi atât de convins pentru că aș percepe existența unor probleme structurale în uh, modul în care este construit acest instrument. Sperăm că instrumentul va uh, funcționa așa cum spuneți dumneavoastră, însă haideți să spunem că nu suntem convins 100%, dar vom vedea. Mulțumesc. că aprovechaste bien tu estancia în Galicia. Mulțumesc foarte mult, văd că ai profitat de șederea ta în Galicia. E bine, cum vă spuneam înainte, nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru a aduce amendamente din cauza calendarului foarte strâns stabilit de Comisia Cult. Data limită pentru transmiterea de amendamente, deci deadline-ul este această joi, pe 22 noiembrie, ora 10 dimineața. Votul va avea loc în cadrul unei reuniuni extraordinare de la Strasburg, fie pe 10, fie pe 13 decembrie. Acestea fiind spuse, putem oare să trecem la următoarele puncte sau trebuie să așteptăm? poquito de espera. Vom aștepta câte, câteva secunde. Maria. Thank you. Maria, îți mulțumesc. Danke schön, gracias. Îți dau câteva momente. Voi vorbi în engleză în continuare pentru a nu avea nevoie de interpretare. Următoarele subiecte de pe ordinea de zi sunt propunerea legislativă privind trei propuneri din partea Comisiei și anume regulamentul de plan strategic pentru politica agricolă comună, stabilirea normelor privind pachetul, sprijinul pentru planuri strategice care vor reforma ex- parcul existent. Sunt acoperite plăței directe către fermieri, dezvoltarea rurală și susținerea pentru dezvoltarea sectorială. Regulamentul orizontal acoperă monitorizarea finanțării PAC și regulamentul de modificare modifică regulamentul privind organizarea pieței și piețele de calitate privind schemele pentru agricultură și vizează de asemenea politici din, uh, Mare, din insulele Mare Egee au fost propuse pe 1 iunie 2018 și au descris cum doresc să reformeze PAC după 2021. Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual 2021-2027 include 365 de miliarde pentru PAC la prețuri actuale. Corespunde la o medie de 20,5% din bugetul total al UE pentru 2021-2027. Din această sumă, 265,2 miliarde sunt prevăzute pentru plăți directe, 20 de miliarde pentru măsuri de susținere a pieței și 78,8 miliarde pentru dezvoltarea rurală. Cu noul PAC, Comisia dorește să răspundă mai bine la noile provocări de mediu și din economie, să-și alinieze obiectivele la cele 10 priorități stabilite de domnul Juncker și la obiectivele de dezvoltare durabilă și să își simplifice punerea în aplicare. În plus, Comisia dorește să se îndepărteze de abordarea privind conformitatea de până acum și să abordeze una bazată pe performanță și în același timp să ofere statelor membre mai multă putere de decizie în ce privește dezvoltarea PAC. Parlamentul a adoptat o rezoluție intitulată Viitorul mâncării și agriculturii pe 30 mai 2018, înainte de prezentarea formală a propunerilor PAC, cu scopul de a în acele trei propuneri legislative, dar a avut succes limitat. Raportorul nostru pentru aceste avize este Maria Hoibu, care îi dau acum cuvântul. După cum știm, Maria este expert în domeniul agriculturii. Am conlucrat la Madrid la o reuniune a FAO pe tema securității alimentare și multe alte subiecte. În ultimii cinci ani am testat experiența ta în domeniu, iar acum îți dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Enrique, dar acum aș dori să vorbesc în limba germană, deci vreau să vă puneți căștile. Eh, colegi, colegi. Stimați colegi, colege nu văd în sală acum, dacă ați avut timp să vă uitați la aceste documente, poate că atunci v-a, fost atrasă atenția de faptul că nu există multe elemente noi în în uh, document. Sunt lucruri pe care le-am mai auzit și așa și stau lucrurile. În avizul meu am reluat răspunsuri la o veche probleme și anume incoerența care există între PAC și între uh, obiectivele de dezvoltare, de colaborare pentru dezvoltare. Ne-am ocupat în comisia noastră mult de acest subiect. Poate vă amintiți că am organizat o reuniune împreună cu comisia Agri în primăvară. Poate vă amintiți și care au fost rezultatele unui studiu pe care l-am solicitat noi, comisia noastră, în legătură cu care sunt consecințele exportului de lapte praf spre Africa. Am discutat despre asta, dumping în ceea ce privește păsările de curte și ceea ce se întâmplă în Europa și încălzirea climei în Europa. Și în, lege, în legislatura precedentă, această, acest subiect, pacul, a fost foarte discutat. Când am început munca la acest aviz, am căutat avizul de la DEVE elaborat în anul 2011, adică la ultima reformă a PAC-ului. Atunci, în 2011, raportoare PPE la DEVE ea a redactat un raport, o colegă germană de la creștini democrați și a început cu următoarea propoziție pe care vă voi scrie. Din perspectiva politicii de dezvoltare, ar trebui să avem o cu totul altfel de politică agricolă comună față de ceea ce apare în propunerea Comisiei Europene. Și Astăzi nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse atunci de colega mea. Acest raport din anul 2011 propune mai multe măsuri importante astfel încât să fie controcarate efectele negative ale pacului asupra dezvoltării. Aceste recomandări, cele din 2011, sunt cele pe care le reiau și eu în avizul meu, pentru că, ca înainte, sunt la fel de valabile și actuale. În comparație cu 2011, în raportul meu accentuez chestiunile legate, legate de climă mai mult, pentru că e un subiect foarte prezent, mai ales după vara după care, care tocmai a trecut. Și apoi există solicitări politice care apar în amendamentul fundamente tehnice, pentru că nu e suficient să discutăm despre dezvoltare să, și să punem obiective în considerente, ci trebuie să dăm dovadă de precizie și să apar toate acestea în amendamente de ordin tehnic. Acum probabil o să mă întrebați, da bine, a existat acest aviz bun în anul 2011 pe care îl putem continua acum. Uh, Însă nu înseamnă că recomandările de atunci nu au fost puse în aplicare. Nu pot decât să vă spun că da, așa stau lucrurile. Comisia Agri a avut acest document bun cu recomandările bune din 2011, însă nu s-au pus în aplicare. Totuși, eu sunt de părere că în Comisia Agri vom avea de această dată mai mult succes, nu se va întâmpla ca în trecut. Din 2011 s-au făcut deja foarte multe, în 2015 am avut criza migrației, astfel încât există acum această atenție legată de chestiunile de politică de dezvoltare și faptul că există o lipsă de coerență politică. Toate acestea au devenit mai proeminente și în discuțiile noastre de aici, dar și în exterior, în discuțiile cetățenilor. Comisarul Hogan de curând a înființat un grup operativ pentru Africa, așa că și din perspectivă agricolă vedem că există o schimbare legată de problemele existente, mai ales ceea ce se întâmplă în Africa. Acest grup operativ lucrează pe bază de recomandări și cred că e un aspect interesant pentru noi. În comunicarea Comisiei există această propunere legislativă care e menționată acolo și există acolo un capitol special pentru dezvoltare. Adică acum avem o altă situație de pornire față de cea din 2011. Avem acum un moment de care putem profita din punct de vedere al politicilor de dezvoltare. Acum aș dori să vă spun care sunt punctele cele mai importante de conținut din cele trei documente pe care le elaborez. Spuneam de la început că discutăm despre trei documente. Avem o propunere care e făcută din trei regulamente diferite pentru PAC. Punctul principal Punctele principale sunt, de fapt, planurile strategice, regulamentul privind planurile strategice. Acest regulament este cel care definește obiectivele pacului, la ce trebuie să se ajungă. Aici se definesc și mijloacele, instrumentele, cum vom face totul, cum ajungem să ne îndeplinim obiectivele și apoi intervin sectoarele și modurile de producție, de producție care trebuie să fie sprijinite. Acest re- regulament este foarte important și pentru coerență politică în dezvoltare. Cu sprijinul dumneavoastră, eu aș dori să am următoarele șase aspecte pe care să le modific și să le completez prin uh, aportul meu. În primul rând, trebuie să existe o obligație foarte clară pentru coeren- coerență politică. Pe moment lipsește acest fapt în legătură cu setarea obiectivelor. Și amendamentele corespondente sunt 4, 24 și 36. În al doilea rând, un capitol legat de dezvoltare, în care să se spună foarte clar că PAC-ul trebuie să își aducă contribuția la îndeplinirea ODD-urilor și să fie respectat dreptul de dezvoltare al statelor partenere. Pe moment, dimensiunea de dezvoltare în regulament nu e ușor sesizabilă. Cele mai importante amendamente sunt 39, 40, 41. Apoi, în al treilea rând, avem nevoie de o monitorizare sistematică a consecințelor pacului pe dezvoltare. Pe moment, Uniunea Europeană, deși există metode care ar putea fi utilizate, nu colectează niciun fel de date în acest sens. Amendamentele de la 66 până la 60 și 67. Apoi trebuie să ne asigurăm că subvențiile, și mă gândesc mai ales la plățile cuplate, nu duc la niciun fel de consecințe nefaste. Pe moment, asemenea plăți cuplate duc la consecințe negative, de exemplu în sectorul zahărului. Mâine vom avea o discuție cu partenerii din țările ACP cu acest subiect. Știm că există această problemă, tocmai de aceea eu propun un set de criterii care să fie îndeplinite atunci când statele membre au plăți cu plate pentru un produs. 12, 16, 48 și 49 sunt amendamentele respective. Apoi, sprijin în ceea ce privește plantele proteice în Uniunea Europeană, dependența de importurile de soia, care toate acestea trebuie să fie reduse. Pe moment, Uniunea Europeană nu poate să producă plantele proteice de care e nevoie pentru hrănirea animalelor. Așa că se importă foarte multă soia din America de Sud și nu orice fel de soia, ci de obicei soia care e modificată genetic Vorbim de monoculturi, de la fermieri săraci care lucrează în condiții foarte proaste. Uniunea Europeană, cu reforma PAC-ului, trebuie să-și asume responsabilitatea pe întregul lanț de furnizare în domeniul agricol. E important nu doar să avem noi aceste produse de care avem nevoie, ci și important e cum sunt obținute aceste produse care ajung la noi. Amendamentul 50, amendamentul corespondent. Apoi mai avem nevoie de norme minime de meniu, mediu care să fie stabilite și pe care toate aceste norme trebuie să fie respectate la plățile de supac și trebuie să fie evitate și reduse consecințele negative asupra mediului. Pe moment, agricultura europeană e un subiect foarte important. E responsabilă cu 11% din emisia de gaze cu efect de seră. Uh, Țările în curs de dezvoltare sunt cele mai afectate de schimbările climatice și e un lucru pe care îl cunoaștem cu toții în comisia noastră. Politica agricolă comună, coerența politică. Cine vrea într-adevăr să existe o coerență politică, trebuie să facă din climă o prioritate. E deosebit de important. Tocmai de aceea eu am mai multe amendamente care merg în acest sens, 38, 43, 44, 47. Toate acestea au de-a face cu schimbările climatice, schimbările climatice care afectează și agricultorii europeni, dar îi afectează foarte mult pe cei din sudul globului nostru. Încă câteva observații, dacă mai permite vocea, legate de regulamentul orizontal. Cum spuneam, acest regulament orizontal are de-a face nu doar cu regulamentul legat de planurile strategice, ci de asemenea intervine aici și acest regulament, regulamentul orizontal, și aici e important să fie foarte bine definite lucrurile. Aici vorbim de regulile pentru finanțare, care trebuie să fie bine definite, să vedem ce ne dorim. Vorbim de gestionare și monitorizare în reforma agricolă. Și aici am mai multe amendamente propuse și acestea decurg din cele pe care vi le-am prezentat mai devreme. E o aceeași direcție cea aleasă. Cele mai importante amendamente au de a face cu monitorizarea sistematică, apoi consultațiile cu părțile interesate din statele partenere și apoi și consecințe financiare pentru statele membre, consecințe financiare atunci când principiul de coerență politică nu este respectat. Și aici avem nevoie de mai multe instrumente de presiune. Și încă câteva cuvinte legate de al treilea și ultimul regulament, organizarea comună a piețelor. Aici se definesc în primul rând intervențiile de pe piață, tipurile de ajutare, măsuri specifice care pot fi luate când există probleme pe piață. Aici amendamentele mele se concentrează din nou pe o problemă cunoscută. Există supraproducție în Europa, ceea ce duce până la urmă la exporturi ieftine, la subvenționări. În bunurile agricole, exemplu e din nou acel lapte praf. Avem în continuare un surplus uh, pe piață de la ultima criză a laptelui și în loc să ameliorăm producția, am intervenit altfel aici și în celălalt amendament doresc un program voluntar pentru reducerea cantităților, pentru că și pentru noi ar fi bine să putem să producem mai ieftin, să producem mai puțin, să ne adaptăm cererii de pe piață, astfel încât să evităm acest dumping care are loc pe piață și care îi afectează pe producătorii noștri europeni. Vedem că există în continuare presiuni pe piața lactatelor. Vă vorbeam de aceste 190 de milioane de tone de lapte praf care sunt în continuare stocate în Europa. Acestea au fost punctele cele mai importante din cele trei documente pe care le redactez eu. Aștept cu nerăbdare discuția și accept cu și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră acum. Gracias, Maria. Ah, antes... Mulțumim, Maria. Înainte să continuăm, ah, vroiam să urez bun venit ah, domnului Ponga, care a lipsit o perioadă de timp, dar să știe că deși vine de departe, din teritoriile de peste mare, întotdeauna uh, l-am simțit aproape de noi, deci uh, vă urez succes ca să vă reluați uh, funcția de parlamentar, iar acum are cuvântul raportul din umbră, domnul Gerhold. Vă rog. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Berichterstatter. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă raportor, doamnelor și domnilor. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru proiectele de raport. În trecut se discutau despre posibilele consecințe ale pacului asupra țărilor în curs de dezvoltare, însă nu s-a ținut cont mereu de aceste consecințe, un lucru pe care ni l-a menționat raportoarea noastră. Uh, Documentele pe care le avem în față ne arată foarte clar în cum poate fi utilizată reforma PAG, în ce locuri, astfel încât să existe o coerență politică în interesul dezvoltării. Multe din obiectivele care au fost uh, formulate sunt cele pe care mi le-am propus și eu, însă există și altele unde am păreri diferite și acolo cu siguranță voi depune și amendamente. Am locuit câțiva ani în Sahel și de aceea m-a interesat foarte mult ce le spuse astăzi de invitatul nostru. Între timp, instrumentele din politica de dezvoltare trebuie să fie luate în considerare și în cadrul pacului. Și sunt lucruri care trebuie să apară. Sunt lucruri care apar în tratate și de care trebuie să ținem cont. Integrarea tuturor statelor în economia mondială trebuie să fie sprijinită. Apoi, trebuie să fie eliminate obstacolele economice, trebuie să încercăm să existe o consolidare a schimburilor comerciale care să ducă la câștiguri pentru toată lumea, dar și pentru țările aflate în curs de dezvoltare. Avem o responsabilitate comună, în primul rând, în combaterea sărăciei, apoi în ceea ce privește o îmbunătățire a mediului și apoi în ceea ce privește durabilitatea resurselor naturale, protecția acestora. Ținând cont de toate acestea, trebuie să găsim o cale comună astfel încât să putem să sprijinim măsurile de care are nevoie pentru a ne atinge obiectivele și trebuie să ținem cont atât de producători cât și de consumatori în Uniunea Europeană. Unele dintre propunerile care apar în aceste rapoarte cred că nu duc spre această direcție pe care ne-o dorim pe viitor. Nu sunt suficiente, însă i-ar fi nevoie de anumite stimulente pentru companii, astfel încât să există parteneriate importante cu țările în curs de dezvoltare care să ne ajute la îndeplinirea obiectivelor. Apoi, instrumentele PAC care pot să aibă consecințe asupra țărilor în curs de dezvoltare, acestea nu sunt destul de bine evidențiate și ceea ce se poate face pentru a contracara asemenea efecte. Noi, cei de la DEVE, trebuie să ne propunem asemenea priorități, să avem unanimitate, să putem trimite un semnal puternic, pentru că doar așa ne putem uh, asigura că se va ține cont de documentele elaborate de noi și că acestea vor aduce fructe. Aștept cu nerăbdare un schimb de păreri constructiv și cu doamna raportor, dar și cu toți raportorii din umbră și cu toți membrii acestei comisii. Trebuie să găsim echilibrul potrivit între protecția agriculturii, menținerea competitivității Uniunii Europene și de asemenea și respectarea obligațiilor internaționale pe care le avem în domeniul dezvoltării. Vă mulțumesc! Maria? Maria, toate cuvântul? Miriam? Ah, da, mulțumesc că voi eh, vorbi în limba finlandeză. Eh, și voi spune că mulțumesc eh, doamnei raportoare. Mulțumesc pentru prezentarea făcută. Mulțumesc pentru acest aviz. Adesea sunt de acord cu doamna Hoibuch, însă acum m-aș referi și la uh, trei puncte. Bun, aș spune că sunt într-adevăr de acord că dezvoltarea durabilă ar trebui să fie cea mai vizibilă prioritate a politicii agricole comune. Asta are legătură și cu politica de, pentru dezvoltare. Că adesea cred că ne referim la chestiuni uh, cum ar fi modul de producție sau calitatea solurilor care trebuie foarte bine examinate pentru a ști uh, care sunt cele mai bune mijloace de a avea recolte bune. Însă uh, trebuie să ținem cont, bineînțeles, și de protecția mediului, de calitatea solurilor, uh, soluri care nu trebuie să răcite. Deci dezvoltarea durabilă este o prioritate și cred că ea trebuie să fie chiar centrul uh, uh, documentului pe care analizăm. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că ajutoarele sunt uh, foarte bine țintite. Mă rog, asta este eterna poveste atunci, a, poveste atunci când vorbim de ajutoarele care trebuie să ajungă exact acolo unde este mai mare nevoie de ele și în agricultură la fel. Însă, dacă vedem lucrurile din, punct de vedere al, de, din punctul de vedere al Comisiei DEVE, cred că trebuie să ne asigurăm că producția locală și îmbunătățirea uh, condițiilor la scară locală ar trebui să fie nucleul acțiunii ajutoarelor agricole și trebuie să îmbunătățim lucrurile și mai mult. Și în al treilea rând, Aș avea și o întrebare pentru raportoare care la sfârșitul prezentării sale a spus, uh, cred că în Europa, dar și la scară globală, există o supraproducție de produse alimentare, de produse agricole în general. Uh, a vorbit doamna raportoare despre laptele praf și spunea că ar trebui să existe o uh, scădere voluntară a producției, dar nu înțeleg la ce vă referiți vă referiți la o, un stimulent financiar în acest scop sau cum anume s-ar putea realiza asta în practică? Aș dori un răspuns. Mulțumesc, doamnă. Algun otro deputat? Mai dorește cineva să intervină din sală? Comisia, doriți să interveniți? Es usted el señor Mijael Nia. Domnul Mijael Nia, aveți cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, doamnelor și domnilor. Doresc, în primul rând, să mulțumesc raportorilor pentru proiectul de aviz și pentru discuția foarte interesantă pe care am avut-o în ultimele minute. Vreau să fac câteva comentarii specifice privind proiectele de amendament pe care le-ați inclus în amendament. Dar înainte de aceasta, permiteți-mi să vă reamintesc pe scurt că obiect, care este obiectivul reformei și ce dorim să atingem. Doresc să încep cu un anumit element care a fost să discuție de vicepreședinte și anume că durabilitatea a fost mereu în centrul întregului proces de reformă că nu a început pe 1 iunie când am venit cu aceste amendamente, ci mult mai înainte, în 2016-2017, cu o consultare foarte amplă cu Comisia. Acolo am menționat în mod repetat și explicit ODD-urile și nevoia de a îmbunătăți performanța PAC în general. evident, și contribuția când vine vorba de schimbarea de climă și acordul de la Paris. Aceasta apare atât în instrumentele pe care le-am propus, dar mai ales cred că este foarte important când vine vorba de felul în care abordăm pre- proiectarea politicii, cum abordăm îndeplinirea acestor obiective. Pentru prima dată am renunțat la un sistem bazat pe conformare, prin care regulamentele europene oferă toate detaliile privind politica și ne-am dreptat mai mult spre un model privind livrarea care se axează pe performanță. Și pentru prima dată avem într-o propunere de reformă nouă obiective specifice. Statele membre au mai multă libertate și mai multă autonomie în atingerea obiectivelor, ținând cont de nevoile și specificitățile naționale și locale. În trecut, prin reformele precedente, ne-am dat seama că nu mai putem să aplicăm aceeași măsură peste tot, acum că avem 28 de state membre sau 27 în viitor. Deci, statele membre acum au posibilitatea să țină cont de nevoile proprii și să ia măsuri în funcție de acestea. Și revenind acum la obiective, trei dintre ele se referă la schimbarea de climă în mod special și la protecția mediului. Am oferit un instrumentar pentru statele membre și pentru că ele să poată atinge obiectivele, în special o nouă condiționalitate care încearcă să tragă învățăminte de pe urma lecțiilor din trecut, în, mai ales în ce privește înverzirea. Și schemele voluntare din, de la al doilea pilon și schemele obligatorii de la primul pilon. Dar cred că cel mai important în toate acestea este că avem o clauză orizontală care stipulează că, per total, atunci când statele membre ne prezintă planurile prin care doresc să atingă obiectivele, ele trebuie să demonstreze, să ne poată arăta că planurile respective ating un nivel mai mare de ambiție când vine vorba de schimbarea de mediu, protecția mediului, durabilitate și așa mai departe. Astfel dorim să fie livrate rezultatele de statele membre, să fie cheltuiți banii europeni pentru a atinge niște scopuri clare, concrete. Acestea fiind spuse, eu cred că sunt trei lucruri care corespund mai departe cu obiectivele dumneavoastră când vine vorba de amendamente și cred că avem un calendar asemănător, dar diferența sunt mai mult legate de cum să fie livrate obiectivele. În primul rând, după cum spuneam, am introdus anexa 11 la regulament, în care avem o serie de instrumente europene care trebuie să fie respectate de state membre și care trebuie să fie luate în seamă când state membre își dezvoltă politicile privind atingerea obiectivelor strategice ale PAC. Evident că există elemente acolo care corespund și cu alte părți, și anume orientarea spre piață a PAC, Raportorul din umbră a spus că și noi credem că ar trebui să ne axăm foarte mult pe acest aspect. Orientarea către piață nu este benefică doar pentru Uniunea Europeană, ci și este benefică pentru experții noștri și așa mai departe. Piețele libere sunt proiectate pentru a veni mai bine în ajutor celor care sunt implicați. Și în conformitate cu aceasta, am renunțat deja la uh, cotele pentru zahăr și lapte, singurele pe care le mai avem în afară de cele referitoare la vin. Și cred că ar trebui să păstrăm acest aspect al orientării spre piață. Deci nu vedem ce motiv am putea avea, nu avem niciun fel de analiză economică convingătoare care să ne facă să revenim la un sistem care să cuprindă cote. Acesta ar fi primul punct. De asemenea, v-ați referit în mod explicit la la plățile cu coupling support. Cred că trebuie să ținem cont de faptul că trebuie să limităm, să punem niște măsuri de siguranță când vine vorba de plățile cuplate. Vom indica un număr de scenarii în care se pot acorda aceste plăți și se va lua în considerare doar când este vorba de domenii care se confruntă cu dificultăți uh, am oferit și măsuri de siguranță la nivel european, cum ar fi limitarea de siguranță de 10%, iar statele membre pot să dirigeze fonduri către aceste plăți cuplate. Dacă nu este suficient, când statele membre ne vor prezenta planuri strategice, noi evident vom analiza propunerile și vom, vom pune întrebări dacă ni se pare că se merge un pic prea departe cu măsurile propuse. Și în ce privește culturile de proteine, Comisia va adopta un raport în curând și un plan pentru susținerea culturilor de proteine în Uniunea Europeană. Va apărea în următoarele două săptămâni și rezumă instrumentarul foarte vast pe care îl avem și pe care îl vor avea și statele membre pentru susținerea sectorului în cadrul Uniunii Europene, inclusiv posibilitatea de a uh, avea o suplimentare la, acest, la această rentate 10% pentru plățile cuplate pe care deja am menționat-o. Avem așadar o varietate de elemente în propunere care corespund obiectivelor dumneavoastră. Evident că ulterior rămâne ca celelalte comisii să vadă cum să integreze toate acestea în raportul final și noi suntem pregătiți să lucrăm cu dumneavoastră într-un mod cât se poate de constructiv la faza de trialog dintre cei de colegislatori și comise. Vă mulțumesc mult! <coughs> Gracias! Uh, mulțumesc! Acum, Maria, dacă doriți să iei cuvântul. Ja, yeah, herzlichen Dank! Um... Mulțumesc! Din partea Comisiei ne-ați spus foarte multe lucruri principiale legate de reforma PAC. Cred că nu trebuie să le discutăm aici, ci în Comisia Agricolă. Cât despre direcția aleasă, da, putem discuta. Ne vorbeați de durabilitate, care ocupă un punct central. Cred că aici ne apropiem pozițiile. Știm cu toții că în viitor trebuie să existe această durabilitate. Și aceasta este și intenția pe care o am eu prin intermediul amendamentelor. Durabilitatea să nu fie doar un cuvânt frumos, ci chiar să se regăsească în practică și sunt pregătită să colaborăm constructiv. Cred că avem aceleași interese pe acest aspect. E un lucru care va fi subliniat prin intermediul amendamentelor mele. Plățile cuplate, poate încă ceva legat de acestea. Le-am prezentat și eu, eu mă bucur că există această limitare de 10% că există anumite condiții legate de plățile cuplate. Cred că și aici trebuie mai bine să consolidăm lucrurile și aceste plăți cuplate atunci când ele nu afectează piața, când nu reprezintă o supraproducție, când există anumite, anumite factori pozitivi pentru mediu, se poate interveni cu ei, dar să spunem pentru lapte, pentru carne, facem anumite plăți cuplate ca să sprijinim anumite sectoare economice, nu are rost pentru că am văzut care au fost consecințele acestor plăți cuplate utilizate astfel în trecut. Și încă ceva despre supraproducție și cum vreau eu să existe o reducere pe, la criza laptelui. Aceasta a reieșit din eliminarea cotelor. Nu vreau să ne întoarcem la vechiul sistem. Cred că ar ține de domeniul fantezie. Este foarte clar că nu e ceva ce mai putem folosi și cotele așa cum existau ele oricum nu erau foarte clare, nu despre asta vreau să discut eu acum, însă am discutat despre criza laptelui. Am văzut că după un an de criză în care au existat pierderi imense pentru agricultori, să ne să ne gândim în cifre la toate acestea și mă gândesc la Germania ne gândim la 10 cenți pierduți pentru lapte. În 2015-2016 cred că aceștia au fost a, au fost anii cu pierderi cei mai mari și vedem că s-au pierdut 3,4 miliarde de euro bani care nu au mai ajuns la fermierii din Germania, din domeniul laptelui și înseamnă o pierdere pentru toți, pentru că au existat importurile care au, au existat, efectele care au existat și au fost au fost aceste pierderi enorme în sectorul laptelui. După un an în care au existat dezbateri în Comisia Agri, în statele membre, am ajuns să mergem din nou spre piața deschisă și avem un program, un program prin care fermierii ar fi putut să își reducă producția voluntar. Am spus, nu avem nevoie de niciun fel de cote. Există un observ- o monitorizare pentru lapte, un observator pentru piața laptelui. Și dacă acolo ar exista un, există un mecanism, când vedem cum arată prețurile, ce se întâmplă, acolo trebuie să se audă primele semnale de alarmă, să se hotărească bine atunci, să se facă o reducere, cine reducere să primească un stimulent și când piața își revină, din nou putem trece la sistemul voluntar. De ce să se producă când există pe piață? De ce să se producă când nu există o piață pentru produs, când există presiuni pe piață? când uh, exporturile stagnează pentru că am trecut prin această experiență. Nu, lucrurile cum arătau înainte nu mai pot arăta și acum cred că avem cele 190 de tone, nu știu, poate că am mai vândut câteva tone de când m-am uitat eu la cifre, mai avem în continuare aceste cantități pe piață care ne costă pe noi și nu are nici un rost. În regulamentul pentru piața comună avem instrumentele de care e nevoie, nu trebuie să venim cu nimic nou, ci să utilizăm ceea ce avem. Și dacă vom avea un asemenea mecanism, atunci nu va mai trebui să avem în fiecare an atât de multe și îndelungate discuții politice. Există propuneri concrete, nu țin nimic de domeniul fanteziei. Când există supraproducție, trebuie să avem să trecem la piața europeană pentru care avem instrumente. În primul rând e nevoie de o decizie politică pentru a le actualiza. Putem să le automatizăm. Pentru lapte avem deja un observator al pieței laptelui. Deci nu e ceva ce ține de, idealism, sunt lucruri care există în practică și pe care le-am putea utiliza. Mulțumesc pentru comentariile care au fost făcute. Aștept, bineînțeles, cu nerăbdare și amendamentele și, bineînțeles, și eu îmi doresc să avem o colaborare constructivă, astfel încât să putem să introducem perspectivele importante din punct de vedere al dezvoltării spre Comisia de Agricultură. Vă mulțumesc! Gracias, eh, Maria! Mulțumesc, Maria! Data limită pentru a prezenta amendamente este 5 decembrie la ora 12. Deci la prânz. Votul va avea loc pe 21-22 ianuarie 2019. Ne revedem pe 20 noiembrie, mâine, o dată foarte importantă pentru un spaniol democrat de vârsta mea. Mulțumesc! Thank you.